Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Avem plăcerea de a avea doi oaspeți de casei aproape, aș spune eu. Aproape. Comandantul de la NATO s-a obișnuit să vină destul de des în fața subcomisiei noastre. Avem și pe doamna Arnu, directoarea Agenției Europene de Apărare. Deja ne-am întâlnit cu dumneavoastră acum un an, un an și jumătate. A fost un exercițiu interesant și atunci și am crezut că ar fi foarte bine să repetăm experiența. Dezbaterea în legătură cu capacitățile militare e în continuare o dezbatere de actualitate uh, foarte aprinsă atât la NATO, mâine va avea loc o reuniune a ministrilor NATO, deci e o discuție aprinsă nu doar la NATO, ci și în sânul Uniunii Europene. Știți că pe agenda Consiliului din decembrie a fost și apărarea, capacitatea și dimensiunea industrială, de asemenea, sunt uh, cele trei aspecte asupra cărora se conturează o serie de așteptări pe care le urmărim cu mare atenție. De asemenea, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați primit în vizită la Agenția Europeană de Apărare, unde am putut vedea lucrările concrete făcute la mai multe dosare. Generalul Palomeros a putut să se exprime în mai multe foruri arătând care sunt sinergiile ce pot exista între această agenție și NATO, între Smart Defense și Pooling and Sharing. Atâtea concepte cu care, iată, începem să devenim uh, din ce în ce mai obișnuiți. Sperăm ca și realizările să devină ceva concret și în ceea ce privește Consiliul din decembrie, săptămâna trecută ne-am întâlnit cu reprezentanții industriei. Ministrul francez al apărării, de asemenea, a venit acum două săptămâni în fața subcomisiei noastre și trebuie să vă spun că în ciuda acestor revoluții, mulți dintre noi încă suntem sceptici, încă nu am văzut nenumărate propuneri concrete, uh, Însă ne dăm seama că măcar în ceea ce privește capacitățile putem avea așteptări mai mari, uh, rezonabile, așteptări care să dea rezultate. Deoarece s-au identificat o serie de programe comune care cu siguranță merită atenția șefilor noștri de stat și de guvern și nu ne îndoim că ei își vor exprima interesul în Consiliul din decembrie. Mă refer, de exemplu, la alimentarea în timpul zborului, la, mă refer la drone, un alt subiect de actualitate, subiect care, din păcate, nu a apărut într-o lumină prea pozitivă în ultima vreme. Deci, iată toate subiectele pe care le discutăm acum. O voi ruga pe doamna Arnu să-și înceapă prezentarea, după care va interveni generalul Palomeros și vom avea o dezbatere cu deputații care sunt prezenți aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru vizita pe care ați făcut-o Agenției Europene de Apărare. E important să avem acest dialog cu dumneavoastră. Referitor la capacități, în primul rând trebuie să vă spun că E un privilegiu să mă aflu aici pentru prima oară împreună cu domnul general Palomeros pentru a vă vorbi despre colaborarea intensă care există între structurile europene și cele ale NATO. trebuie să discutăm în permanență, mai ales uh, cu ocazia audierilor menționate. Știți care e contextul, știți care sunt provocările și amenințările. Acestea sunt mai numeroase decât au fost vreodată. Costurile reacției noastre la aceste amenințări e de asemenea în continuă creștere, deoarece uh, Tehnologiile trebuie să fie foarte precise, costul inițial de investiție este foarte mare, după aceea costul de utilizare a acestor tehnologii este foarte mare și nu ne putem uh, permite un nivel mai ridicat de pierderi sau un nivel tehnologic mai scăzut, deoarece populația și soldații noștri sunt în joc. Să nu uităm de asemenea că statele membre au mari probleme bugetare și și știți că și ministerele de apărare trebuie să participe la disciplina bugetară. În unele țări membre, proporția de reduceri uh, de la, minist- de la bugetul pentru apărare este mai ridicată decât în altele. Și în cadrul discuțiilor pe care le avem uh, din punct de vedere bugetar, știți că avem niște angajamente bugetare de a reduce deficitul deci noi pornim de la ipoteza că bugetul pentru apărare trebuie redus. Ceea ce cred eu că e absolut vital este faptul că ar trebui să existe un angajament european prin care să se recunoască prioritatea acordată apărării. Și trebuie să vedem cum putem să ne maximizăm eforturile în această perioadă dificilă din punct de vedere bugetar. De asemenea, unele capacități depind în proporție de 80% de Statele Unite ale Americii. Știți că ei furnizează 80% din capacitățile esențiale care urmează să fie desfășurate și americanii ne-au transmis un mesaj foarte clar. Generalul Palomeros, de altfel, poate se, referi, poate, se poate referi mult mai bine uh, decât mine la asta, și anume că nu mai putem noi americanii să vă furnizăm 80% din capacități, deci trebuie să vă descurcați singuri. Iată cu ce dificultăți ne confruntăm. Și știți ce se întâmplă? Deci la sfârșitul anului, la Consiliul din decembrie, șefii de stat și de guvern vor trebui să abordeze problema apărării. La ce ne așteptăm? Și ce contribuție ne vom aduce noi, Agenția Europeană pentru Apărare. Deci, în primul rând, să se acorde prioritatea apărării, e absolut vital. Pe de o parte, din motive de securitate și de responsabilitatea europenilor, responsabilitate pe care în unele situații trebuie să-și o asume de unii singuri și, în al doilea rând, apărarea, și de aia e și pe ordinea de zi în Consiliul din decembrie, apărarea e un factor important de creștere, de ocupare și de inovare. Deci avem acest aspect al misiunilor de apărare, dar avem și dimensiunea industrială, care ține de baza tehnologică. Și trebuie să se dea prioritatea apărării, trebuie să avem o cooperare mai eficace, să avem modalități de cooperare care să funcționeze sau să găsim unele noi care să funcționeze bine. Pe de altă parte, trebuie să pregătim echipamentele, cercetarea tehnologică, să vedem ce echipamente pot fi sacrificate atunci când costurile trebuie reduse și în ceea ce privește cercetarea și tehnologia, trebuie să identificăm niște priorități cheie pentru siguranța aprovizionării noastre și pentru autonomia noastră strategică. Și un al treilea element pentru a maximiza eforturile și impactul lor, Uh, să creștem sinergiile europene, asigurându-ne că politicile europene, politicile europene și cea de apărare să ducă la sinergiile despre care vorbim, așa numita abordare cuprinzătoare, comprehensive approach. Deci vrem să există o convergență între uneltele pe care le avem pentru a avea o capacitate dublă în domeniul securității și apărării, deci care să fie eficace de două ori. Deci noi, ca agenție, vom contribui la pregătirea Consiliului prin raportul către doamna Ashton și ministrii apărării din Consiliul de Administrație al agenției se vor pregăti. Deci noi vrem să atragem atenția ministrilor, pe de o parte, asupra unor programe militare esențiale, le pot cita, pentru a vă răspunde la întrebări și pentru a nu vorbi prea mult acum. În primul rând, aprovizionarea, alimentarea în timpul zborului. Aici se așteaptă o reacție europeană. Și la Chicago s-a vorbit despre asta, știți că șefii de stat de guverne NATO așteaptă așa ceva. În al doilea rând, capacitatea satelitară, sateliții de comunicații. Un alt domeniu esențial pentru a ajunge la niște rezultate semnificative și de asemenea am încercat să identificăm și ministrii apărării au ajuns la o înțelegere aici, deci am reușit să identificăm domeniile pioniere. Deoarece credem că asta e ceva foarte important și ceva care ilustrează convergența ce poate exista între politicile comunitare și cele de apărare. Aici e vorba de sisteme aeriene pilotate la distanță. avioane pilotate la distanță. Aici trebuie să avem o convergență a normelor în ceea ce privește certificarea pentru a opera în spații nesegregate. Avem nevoie de elemente tehnologice pentru respectarea acestor norme și apoi, în funcție de deciziile de achiziție luate de statele membre, trebuie să ne hotărâm că vom pune la oaltă Um, eforturilor noastre legate de utilizarea acestor echipamente. Și, de asemenea, să ne pregătim pentru viitoarea generație de avioane pilotate la distanță, fie că e vorba de avioane de dimensiuni mai mici sau de sisteme uh, de dimensiuni mai mari pilotate la distanță. Un alt domeniu cheie se referă la ciberapărare. Aici este acoperit totul și, cu, și toată lumea este de acord că este un domeniu foarte, foarte larg și e foarte mare și aici vrem să ne concentrăm pe eforturile noastre. Deci trebuie să evităm uh, suprapunerile, trebuie să ne concentrăm asupra modalităților de antrenament și asupra protecției capacităților noastre, a misiunilor noastre, mai ales misiunilor civile, dar și a celor militare, pentru a avea niște kituri de ciberprotecție care să poată fi ușor folosite, ușor desfășurate tot din perspectiva Consiliului, sprijinul pentru industria apărării, pentru tehnologie și cercetare. Mi-ați spus că v-ați întâlnit cu reprezentanții industriei, mesajul e clar. Sectorul apărării și, și securității. Știți că aici uh, linia de demarcație între activitățile de apărare și cele de securitate e din ce în ce mai vagă. Aici în joc e mm, ocupare, e inovare, e creșterea. Deci șefii de stat și de guverne clar acordă prioritate acest domeniu și știți că fără o bază industrială în multe domenii nu avem cum să avem o autonomie strategică, deci nu putem să avem o siguranță a aprovizionării. Deci există domenii cheie în care avem nevoie de capacități care să ne asigure autonomia strategică și capacitatea de aprovizionare. Mesajul industriașilor cred că a fost clar. Și a fost foarte clar și la conferința noastră anuală a Agenției europene pentru apărare. Deci ei au spus că am, s-ar putea să depășim criza economică, însă între timp capacitatea noastră tehnologică și industrială s-ar putea să fie distrusă complet. Unele industrii, mai ales cele majore care au activități atât civile și militare, spun că ei totuși au o opțiune și anume să renunțe la sectorul apărării. Poate că e bine pentru creștere și locuri de muncă, însă în ceea ce privește stra- autonomia strategică și securitatea, aici riscul este mai mare. Și de altfel, nu toată industria are această opțiune de a alege dimensiunea civilă. Sunt foarte multe IMM-uri care vor fi afectate. Industria spune de multe ori că salvarea vine din exporturi, însă exporturile se fac în schimbul transferului de tehnologie către țări care vor investi în sectorul apărării, nu ca noi. Deci, noi avem un nivel ridicat de tehnologie. Ne putem permite acum acest transfer de tehnologie, însă pe viitor, dacă ne reducem investițiile și dacă țări mari precum India, Brazilia vor continua investițiile într-un rind crescut în uh, domeniul apărării și a industriei apărării, nu am făcut decât să ne creăm concurenții. Eu înțeleg de ce mulți sunt pesimiști, însă să nu uităm că avem totuși mijloacele de a ne pregăti bine pentru acest Consiliu din decembrie, trebuie să ne concentrăm asupra tuturor capacităților de a crea sinergii între politicile comunitare și cele naționale sau cele din cadrul Agenției Europene a Părării și trebuie să ne concentrăm pe lucruri foarte clare și de ce am ales două proiecte. De să nu vorbim doar despre sprijinul pentru imm care e foarte important, e drept. De altfel am hotărât un plan de acțiune uh, la agenție, la agenție să vrem să-l aplicăm în domenii care vor uh, ajutora pe IMM-urile și sisteme. Dronele civile, de exemplu, sunt un exemplu Uh, ciberprotecția este altul, dar trebuie să vedem în funcție de fiecare capacitate cum putem avea o convergență a creditelor comunitare. Trebuie să ne concentrăm pe faptul că multe capacități au utilizare dublă. Avem într-adevăr nevoie de această convergență dacă vrem să ne salvăm structura tehnologică. Noi sperăm ca în comunicarea sa comisia să vină cu propuneri foarte concrete de sprijin în acest domeniu uh, dual, dublu, mai ales în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene. Atunci când avem de face cu astfel de domenii duble, uh, Comisia poate să întocmească o listă cu tehnologiile cheie, noi am cerut o astfel de listă. Agenția Spațială Europeană are și o listă cu tehnologiile spațiale pe care trebuie să le stăpânim, deci putem să ne concentrăm eforturile asupra acestor tehnologii folosind diferitele instrumente comunitare pe care le avem și, bineînțeles, respectând competențele fiecăruia și știind că trebuie să ne bazăm tocmai pe faptul că aceste instrumente și capacități au o utilizare dublă. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez. Țările membre ne cer să nu ne suprapunem eforturile. Mulți cer asta. Mulți, sunt, multe state sunt și membre NATO, nu doar UE. Și de aceea noi colaborăm tot timpul cu omologii noștri de la NATO. Bineînțeles, pentru noi uh, prioritatea este structura de comandă transformațională comună, vrem să avem structuri care se completează, de exemplu, în domeniul apărării inteligente, așa numite Smart Defense. De asemenea, am stabilit niște legături cu centre de excelență din statele membre, care sunt certificate de NATO, de exemplu, Centrul de Excelență privind protecția cibernetică de la Tallinn sau un alt centru din Spania privind combaterea explozivilor improvizați. De asemenea, colaborăm cu cei de la Secretariatul Internațional în ceea ce privește cerul european unic, SESAR, deoarece vrem să nu se țină cont doar de nevoile UE, ci și de cele pe care le are NATO. De asemenea, colaborăm cu agențiile specializate, NCIA, pentru a ne asigura că această agenție are mandatul uh, de a oferi uh, protecție. Deci vrem să asigurăm protecția mijloacelor Uniunii Europene. Mă voi apri aici. Eu înțeleg că mulți încă sunt sceptici, însă cred că în domeniul capacităților nu ne permitem decât să dăm dovadă de uh, o atitudine proactivă. Și toată lumea ar trebui să facă asta. Șefii de stat și de guverne, cu toți ar trebui să facem tot posibilul pentru ca acest impuls să se bazeze pe lucrările pregătitoare la toate nivelurile, atât la nivel instituțional, Serviciul European de Acțiune Externă, Agenția de Apărare, Comisia, nivel la nivelul statelor membre care vor să participe la acest exercițiu și contribuțiile lor la Consiliul European vor fi foarte importante. Deci e important să propunem idei și modalități de a acționa. Deci când cădem de acord asupra unei modalități, putem să o punem în practică. Ceea ce vrește alimentarea în zbor, da, de exemplu, acolo putem fi de acord și după aceea să arătăm clar ce putem face, fiecare stat membru ce poate să facă. Deci asta trebuie să fi obiectivul nostru la acest Consiliu European. Și dacă vom reuși să-i uh, convingem pe șefii de stat și de guverne că eforturile din domeniul apărării trebuie menținute, arătând că putem maximiza impactul, că ne putem uh, concentra pe tehnologiile cele mai importante, pe o utilizare optimă a bugetelor naționale, eu cred că putem avea câștig de cauză. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă director! Da, vorbeam de scepticism, nu chiar de pesimism. O să vedem după vacanța de vară dacă ajungem la pesimism. Poate că nu, eu sper că nu. Însă, în general, trebuie să vă spun că în ceea ce privește Structura comună de transformare, știți, discutăm de foarte multe ori cu Andrew despre problemele pe care le avem între NATO și UE și pe care nu le putem depăși. Însă, în ceea ce privește capacitățile și în ceea ce privește discuțiile legate de capacități, măcar aici noi am depășit blocajele existente. Sper că asta se va vedea și din intervenția dumneavoastră. Sper să nu avem un motiv în plus pentru a fi pesimiști și dezamăgiți. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc, eu în orice caz sunt optimist. Trebuie să păstrăm totuși și puțin pesimism ca să avem până la urmă un echilibru, e abordarea cea mai rezonabilă. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, trebuie să vă spun că îmi face o deosebită plăcere și este o onoare să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, alături de doamna Claude France Arnoux. În calitate de comandant al unui comandament strategic al NATO, care se află în Statele Unite, comandant european și francez, comandament aflat în Statele Unite, cum vă spuneam, iar uh, sediul din Europa este comandat de un general american. Cred că, de fapt, um, aici se scrie istorie și trebuie să vă spun că sunt foarte mândru de acest lucru, deoarece cred că numai așa vom reuși să scriem o istorie comună, cel puțin acesta este sentimentul meu și aș dori să vă dau și câteva exemple în uh, alocuțiunea mea. Pe plan instituțional, summitul de la Lisabona în 2010, summitul NATO, este un adevărat summit fondator care a declarat că este strategic parteneriatul între NATO și Uniunea Europeană. Acum un an și ceva, summitul de la Chicago a reafirmat importanța acestui concept pentru NATO. Participarea la Alianța Nord-Atlantică oferă fiecăruia eventuale aliați, planuri de convergență strategică, de interoperabilitate și este foarte importantă această capacitatea diferitelor forțe de a acționa împreună. Interoperabilitatea reprezintă un fel de încredere construită de peste 60 de ani între 21, aproape 21 de state care sunt în același timp membre UE și membre NATO. Deci, marea majoritate din cei 28 de membri ai NATO. Astfel se înlesnește o reflexie cu privire la capacități. Cred că este sensul firesc al istoriei ca aceste reflexii privind capacitățile să fie strâns coordonate, pentru că, nu cred că e cazul să o mai amintesc, sunt bazate pe aceleași forțe și pe același buget. Astăzi, în cadrul alianței, am convingerea că se degajă perspectiva ca statele europene să își însușească politicile o politică de securitate și apărare comună, punând accentul pe o repartizare echitabilă a misiunilor, a poverii, depinde cum vreți să spuneți la burden sharing, eu prefer să spunem partajarea misiunilor, între cele două maluri ale Atlanticului. Am o deosebită plăcere să mă aflu aici alături de doamna directora Agenției Europene de Apărare, pentru că este o agenție în care eu cred, cred că reprezintă un instrument, mă scuzați că îi spun așa, dar o spun într-un sens foarte pozitiv, pentru construcția pe viitor a capacităților militare europene. Și de aceea utilizăm și noi toată energia pe care o avem pentru a corela în mod sinergetic demersul nostru comun pentru că provocările care ne așteaptă sunt numeroase. Domnule președinte, aș profita de această ocazie ca să vă amintesc uh, sau să vă spun, dacă nu știți, ce înseamnă acest uh, ACT, Comandamentul uh, Aliat de Transformare, condus de un european, așa s-a dorit să fie. Acest comandament are menirea de a pregăti alianța pentru provocările de mâine, iar ziua de mâine începe astăzi adaptând alianța la provocări și la mediu. E nevoie de o viziune strategică, este nevoie de o evoluție a capacităților și este nevoie de uh, un mai bun antrenament al forțelor noastre. Exact acesta este domeniul meu de responsabilitate, aceste trei axe menționate și este cât se poate de pasionant. Transformarea reprezintă un proces permanent care nu e tipic doar pentru alianță, însă în alianță este instituționalizat. Este un proces cam greoi, poate, dar are avantajul de a fi foarte standardizat, pentru că corespunde cu nivelul de ambiție ce derivă dintr-un concept strategic și care se uh, transpun în obiective de capacitate. E foarte important pentru construcția europeană să definim ce dorim să facem și în ce perioadă de timp. Pentru că alianța uh, NATO este construită de 60 de ani încoace. În această construcție de capacități s-a arătat foarte clar că este necesar pentru NATO să se accelereze anumite proiecte și că este nevoie de timp pentru acest lucru iar constrângerile bugetare și schimbările de mediu sunt atât de mari încât trebuie să putem reacționa urgent la nevoi, mai mult sau mai puțin urgente. În orice caz, trebuie să ne proiectăm spre viitor și acesta este sensul apărării inteligente, Smart Defense, propusă de secretarul general Rasmussen. Aceasta uh, este paralelă cu pooling and sharing susținut de Agenția Europeană a Apărării. Optimizarea apărării, aș spune eu, are un principiu simplu. Cum să punem în comun, cum să dăm un sens unei abordări multinaționale atunci când o tendință firească ar fi să încercăm să reacționăm într-o gândire națională, cum am mai făcut-o și în trecut. Au fost exemple reușite de cooperare în acest sens. Trebuie cumva să forțăm cooperarea și să profităm de acest nou avânt de cooperare multinațională pentru a inova, pentru a găsi răspunsuri originale, poate mai ieftine, poate mai bine adaptate Cred că acesta este sensul Smart Defense și cred că acesta este și sensul Pooling and Sharing. Comandamentul aliat de transformare încearcă de 2 ani încoace să realizeze această abordare multinațională și am un mandat al secretarului general ca trimis special pentru a prezenta această abordare în diversele state NATO. Astăzi avem uh, aproape 150 de proiecte de cooperare și propuneri pentru Smart Defense și vreo 30 care sunt pe calea uh, de a fi realizate. Iar baza este voința unei uh, națiuni cadru E vorba de acordarea de răspundere unei țări pentru aceste obiective și crearea unui grup de state voluntare care să uh, se înscrie în acest proiect. ACT, în limita răspunderilor sale, completează cooperările multinaționale și împărțirea sarcinilor în cadrul Uniunii Europene. Aș vorbi acum și în a doua limbă NATO, dacă îmi permiteți, ca să vă prezint uh, <coughs> părerea mea despre cum se poate obține complementaritatea și sinergia în limba engleză. Cum putem realiza complementaritatea și sinergia în cadrul NATO? Pe scurt, răspunsul este cât mai expert posibil cu națiunile pentru națiuni și consultând diversele părți interesate, constant. ACT și Agenția Europeană de Apărare colaborează strâns pentru a planifica viitorul și a optimiza prezentul cu parten un partener comun, major, și anume industria. Totul începe în um, amontele procesului de producție, ținând cont de mediul strategic și de capacitățile necesare. ACT are un mandat până în 2030 și implică foarte multe părți din Europa, inclusiv Uniunea Europeană pentru prima dată. Un factor important pentru a dezvolta o viziune comună este să tragem aceleași concluzii din operațiunile noastre curente, mai ales în identificarea punctelor slabe de capacități. Asta am și făcut după conflictul din Libia, care a arătat uh, puncte slabe în domeniul realimentării la sol, al informațiilor, al supravegherii și recunoaștere și, de asemenea, în domeniul transportului strategic. Pentru a optimiza în prezent uh, strategia, dorim să maximizăm utilizarea resurselor. Această abordare a fost susținută la summitul NATO de la Chicago din 2012 iar capacitatea europeană este dezvoltată acum sub auspiciile uh, Agenției Europene de Apărare. Cooperarea în amonte cu uh, industria este vitală. Tocmai pentru că nu avem o agenție de achiziții publice, ci trebuie găsită o soluție benefică pentru ambele părți. Prin această cooperare, industria va reuși să înțeleagă mai bine cerințele noastre și noi vom putea avea o viziune de ansamblu a ceea ce poate oferi industria în ce perioadă de timp și cu ce costuri. Colaborarea este crucială pentru inovare și de aceea trebuie să ținem cont neapărat de presiunile bugetare. Trebuie ca militarii să rămână echipați în mod cât se poate de eficient, inclusiv cu tehnologii uh, TIC. Domeniul TIC este unul în care ne împărțim competențele cu Agenția Europeană de Apărare. Astăzi, chiar proiecte care ar părea concurente la prima vedere au reușit să fie făcute complementare. Domeniul elicopterelor, de exemplu. Proiectul de Smart Defense al NATO a dus la o reducere a fondurilor utilizate în teatrele de operațiuni și noi am reușit să oferim um, resursa umană pentru această capacitate. Aș vrea să menționez în cele din urmă nevoia de standardizare și să pun accentul pe standarde. Acesta este unul dintre domeniile cele mai promițătoare pentru dezvoltarea complementarității și a sinergiei. Prin abordări duale și prin tehnologii, Standardizarea a ameliorat capacitatea aliaților de a colabora și de a depăși uh, diferențele între părțile civile și părțile militare și între națiuni. De exemplu, uh, mentenența flotei aeriene, care se face în colaborare cu Agenția Europeană pentru Apărare. V-aș mai putea spune și uh, câte ceva despre dezvoltarea dronelor, a uh, vehiculelor aeriene fără pilot. După părerea mea, este o pistă foarte interesantă. Avem nevoie de noi generații de astfel de vehicule care să poată fi utilizate în cerul european. În concluzie, ACT și Agenția Europeană de Apărare își dezvoltă în comun cerințe standardizate ce au la bază expertiza militară și opiniile celor din industrie. Cred că astfel ne ocrotim cel mai bine de eventualele duplicări și de asemenea permitem statelor să ia uh, alegerile corecte în domeniul de apărare. Astfel vom oferi și noi șanse industriei în același timp. Sigur că în această atmosferă financiară, după ce se definește o cerință și se definește un proiect, se va naște o concurență naturală. Însă, dat fiind că proiectele de Smart Defense sunt conduse de state europene, cred că abordarea noastră va duce la o concurență loială. În concluzie, domnule președinte, aș dori să vă asigur că obiectivul stabilit la summitul de la Chicago de a menține industria de apărare puternică în Europa și de a utiliza cât mai bine potențialul de cooperare industrială al alianței în ansamblu, rămâne prioritar pentru comandantul aliat de transformare, comandamentul. Mulțumesc, domnule general. Mai mulți colegi doresc să ia cuvântul. Eu aș avea, la rândul meu, o întrebare, poate provocatoare, Uh, cu bună știință, dar se vorbește foarte mult de acest pooling and sharing. Dar concret, aș vrea să vă întreb, aveți deja rezultate uh, pe care ni le puteți prezenta? Și dacă nu este cazul, ați vorbit deja despre asta, dar parțial, dar să ne spuneți mai multe despre șantiere, despre ce proiecte uh, credeți noastră că le avem și cu care putem face progrese cât mai rapid posibil. Bine, domnul Pașcu a dorit să ia cuvântul. Well, thank you very much for... Mulțumesc pentru prezentare. Mă bucur să văd că cu cât ne apropiem mai mult de Consiliul din decembrie, cu atât mai uh, concrete sunt acțiunile despre, de, despre care auzim și sper că vom ajunge la o agendă necesară de a fi dezbătută de șefii de stat și de guvern. Deci, uh, o abordare birocratică a acestei întâlniri are șanse din ce în ce mai reduse. Foarte bine. Am două întrebări. În primul rând, în legătură cu faptul că uh, cu retragerea din Afganistan cred că NATO își va reduce, ca să spun așa, amprenta militară acolo. Bun, va rămâne acolo cu o forță civilă, care probabil va trebui chiar uh, să sporească. La fel, Uniunea Europeană, uh, iată, uh, amprenta civilă a fost mai mare încă de la început și cea militară a fost de dimensiuni mai reduse, dar în vederea celor întâmplate în Africa și hmm, dacă ne gândim uh, ce ne așteaptă probabil în alte zone ale Africii, cred că trebuie să ne gândim uh, să ne sporim uh, și amprenta militară. Ambele organizații probabil că vor ajunge la, aceeași, la același echilibru între forțe civile și uh, militare în această abordare uh, exhaustivă. În acest scenariu putem spune că cooperarea între UE și NATO Uh, este, și Agenția Europeană de Apărare este un fel de, iată, pooling and sharing între cele două organizații. Putem să credem că vom ajunge la acea etapă vreodată și uh, a doua întrebare. Acum, uh, de acum avem experiența sau, mă rog, posibilitățile de a avea experiență operațională odată cu retragerea din Afganistan se reduc, deci provocările însă rămân și noi trebuie să compensăm prin uh, creșterea numărului de exerciții militare comune. Însă știm ce se întâmplă cu bugetul, care e foarte limitat, redus, probabil va fi redus pe viitor. Întreb dacă chiar ne putem gândi serios să compensăm absența experienței operaționale în operațiuni multinaționale prin aceste exerciții sau, până la urmă, vom avea mai puține, mai puține exerciții și implicit mai puțină experiență operațională. Mulțumesc! Mulțumesc acum Andrew Duff. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, bună ziua tuturor. Și cred că știm foarte bine ce trebuie făcut, însă sunt uh, încă foarte sceptic că aceste lucruri vor fi făcute cu adevărat. În, în perspectiva Consiliului European din decembrie, sunt convins că pregătirile tehnice pentru niște discuții rodnice în legătură cu capacitatea tehnică, militară, se desfășoară foarte bine, dar nu știu ce se întâmplă cu ambiția de care au dat dovadă prim-ministrii, președinții, cancelarii, nu știu dacă eh, ambiția este suficientă și dacă este destul de mare pentru a și putea stimula un fel de sentiment comun al securității europene Deci, într-un fel, vă întreb dacă suntem convinși că știm exact pentru ce anume sau ce destinație are capacitatea noastră militară. În ce scop ne construim în uh, acest scenariu post-Afganistan. Domnul Pașcu a vorbit despre subiectul acesta. În retragere din Afganistan, dar nu cred că a vrut să spună chiar uh, așa ceva, o adevărată retragere. Însă pe de altă parte, e puțin probabil ca NATO și Occidentul să se retragă total din Afganistan. Și nu, nu se poate spune că și-au făcut uh, 100% treaba acolo, că și-au încheiat misiunea. nu putem spune că ne-am făcut treaba acolo uh, și că am acționat uh, foarte eficient și foarte inteligent, pentru că nu, lucrurile nu stau așa. Deci, cred că există o problemă reală a lipsei de încredere, a lipsei unei direcții strategice, însă eu sper că totuși Consiliul European va face ceva pentru a uh, corecta această situație. Însă, bun, probabil că înțelege din ce spun eu că am, uh, am dubii. Nu știu dacă chiar așa se va și întâmpla și aș fi foarte interesat să aud uh, ce au de spus stimanții noștri invitați în această privință. Și poate ca o anexă aș mai întreba dacă să considerați că o invitație adresată prim-ministrului Recep Tayyip Erdogan la întâlnirea uh, Consiliului European din decembrie ar fi o, uh, o inițiativă inteligentă. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, în legătură cu Agenția Europeană de Apărare, Sigur că e normal că eu mă întrețin cu ministrii britanici pe teme ca aceasta de care ne ocupăm azi și domnilor lor îmi spun că nu sunt pregătiți să aloce mai multe resurse acestei agenții pentru a o susține. Totuși eu cred că așa ar trebui să stea lucrurile. Agenția trebuie susținută Dacă nu, nu va da nici rezultate concrete. Mi se pare că ne aflăm uh, într-un fel de cerc vicios aici. Deci dacă Agenția Europeană de Apărare nu uh, se bucură de resursele necesare și de susținerea necesară din punct de vedere financiar și din punct de vedere politic, atunci va fi foarte greu ca ea să-și îndeplinească mandatul și să-și mulțumească mandanții. Eu n-am nicio soluție decât că pot sugera o schimbare de direcție în Regatul Unit. Dar bun, asta nu putem noi hotărâ. Cel puțin în această după amiază. Însă v-aș fi recunoscător, doamnă Arnu, dacă ați putea răspunde întrebării mele în această privință. Mulțumesc. Merci, madame. Mulțumesc, doamna Romberg. Thank you, Chairman. And... Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumim uh, invitațiilor pentru prezentări. Uh, ca urmare, la întrebarea uh, președintelui, știm că acest pooling and sharing e un răspuns la problema resurselor și a uh, clădirii capacității. Pe de altă parte, știm că uh, lipsa um, încrederii e bariera cea mai evidentă. Dar dacă e să vorbim mai concret, știu că au fost 300 de propuneri pentru pooling and sharing la Agenția Europeană de Apărare și cred că doar 11 din acestea sunt și puse în aplicare. Deci întrebarea mea, în legătură cu aceste 290 care n-au fost puse în aplicare, de ce anume n-au fost puse în aplicare? Din ce cauză? Ce argumente au existat pentru ca aceste propuneri sau proiecte să nu fie puse în aplicare? Ca să știm și noi mai multe. Care sunt uh, constrângerile? Care sunt problemele? Uh, care sunt posibilitățile de acțiune? Și o a doua întrebare, uh, în legătură cu impactul uh, SUA, dumneavoastră ați menționat că SUA nu va plăti pentru o, o, un procent de 80% din clădirea capacității. Întrebarea este, iată, SUA se îndreaptă mai mult spre Pacific decât spre Atlantic și care sunt consecințele față de activitatea organizației dumneavoastră, care sunt celelalte schimbări care intervin în, în plus într-un asemenea scenariu. Mulțumesc! Mulțumesc, da, Panayotova. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și oaspeților noștri. Voi trece la limba lui uh, Shakespeare, după cum a spus domnul general, deci în engleză provocările de securitate sunt din ce în ce mai uh, complexe și bugetele sunt din ce în ce mai reduse, deci e important să găsim uh, un mod de a cheltui banii mai eficient, dar fără a renunța la securita- apărarea securității cetățenilor noștri. Aici trebuie să vedem cum putem exploata pe deplin E bine, uh, e bine să încercăm să exploatăm cât mai bine aceste inițiative, cum este pooling and sharing sau smart defense. Uh, la Consiliul din decembrie trebuie să acționăm uh, și trebuie să dezvoltăm uh, capacitățile noastre de apărare la nivel european, acesta fiind poate un prim pas spre o, o carte albă a apărării europene pentru a consolida voința politică și a strânge legăturile dintre UE și NATO și aș întreba pe uh, oaspeții noștri dacă pot să ne spună câteva cuvinte în legătură cu posibilitatea existenței unei asemenea cărți albe, care credeți că ar fi uh, potențialul său pentru mai multă convergență în uh, integrarea europeană în domeniul apărării securității. Mulțumesc. Merci. Pas d'autres interventions. Mulțumesc. Cam asta a fost uh, cu intervențiile colegilor mei. Acum are cuvântul doamna Arnu, sau, mă rog, celălalt invitat, cum doriți. În ce ordine doriți noastră? Uh, we just start with the, the last... Domnul Palomeros, vom începe, voi începe cu ultima întrebare, dacă permiteți. În uh, introducere am subliniat uh, și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să construim o viziune pentru viitor, dacă vrem într-adevăr să avem activitate cu efecte pe termen lung, cu o apărare inteligentă sau cu acest, această inițiativă pooling and sharing, deci punere în comun, grupare. Acum nu știu dacă, într-adevăr, Cartea Albă e cea mai bună, cel mai bun instrument în acest sens, asta nu trebuie să spun eu, dar eu știu că uh, pentru NATO există un, context, un concept strategic pentru a defini clar trei tipuri de misiune, apărare colectivă, managementul crizei, securitatea sau cooperarea în domeniul securității. Acesta este nivelul ambițiilor noștri și de acolo uh, uh, iată, putem înțelege capacitatea de care avem nevoie și pe care acum o evaluăm, uh, riscurile care vin cu aceste Uh, sarcini, pentru că nu putem uh, acum să le îndeplinim, să îndeplinim toate obiectivele noastre, deci cred că e mai bine să avem o viziune formală, dar în același timp să știm că uh, putem ghici în cafea, nu putem să știm care va fi viitorul, dar trebuie să avem capacitatea de a acționa, să avem ușile deschise, să profităm de orice ocazie. Bun și care ar fi cele mai uh, promițătoare ocazii. Cred că ar trebui să încercăm să îndeplinim ce s-a hotărât. Deci, de exemplu, alimentarea în aer. Uh, iată, noi de la NATO, sau NATO chiar se așteaptă ca acest tip de alimentare în aer să fie un proces care să se îmbunătățească ca, dar asta de ambele, pe ambele maluri ale Atlanticului, ca uh, parte a procesului de partajare a uh, sarcinilor, a greutăților. Uh, deci trebuie să cooperăm în beneficiul atât al Europei cât și al Alianței și a Statelor Unite cu o viziune strategică și pentru industrie, de asemenea. Bun, în legătură cu drone, da, s-au menționat aici o serie de inițiative, cum ar fi dronele, uh, cu întreținerea flotei. Bun, până acum am utilizat dronele care au fost inventate acum 10, ba chiar 20 de ani. Și acum putem inventa uh, dronele viitorului care vor putea integra și în uh, traficul civil, operații civile și care vor profita de toate curcerile tehnologice. În plus, Uh, vor fi de folos atât pentru aplicații militare cât și pentru cele de tip civil. Și știți că uh, <clears throat> aceste instrumente pot îmbunătăți securitatea, controlul pentru uh, spații de dimensiuni foarte mari și apoi putem îmbunătăți de asemenea lucru foarte important pentru viitor apropiat. Uh, putem îmbunătăți foarte mult formarea trupelor noastre, activitatea de formare. Știm că eficiența noastră de azi e rezultatul eforturilor făcute în trecut cu formarea uh, personalului nostru. Uh, bun, acum formarea se poate face în multe feluri, de asta depinde de interesul comun al multor țări. Unele țări membre doresc să se grupeze pentru a obține cât mai mult din capacitățile noastre de formare. Asta poate fi făcut, sigur, dintr-o perspectivă europeană sau într-una mai transatlantică, depinzând de subiect și de voința țărilor de a conlucra. Acestea sunt domeniile care cred eu că sunt cele mai promițătoare, cel puțin pe termen mediu. Um, I will try to... Doamna Arnu, voi încerca să răspund în primul rând ultima întrebare, că poate sunt într-o minoritate și eu răspund în nume personal, pentru că nu există un punct de vedere al Agenției Europene de Apărare în legătură cu o posibilă carte albă. În mod uh, ideal și intelectual ar fi un instrument foarte bun, o carte albă. spună. eu nu sunt, am o formare militară. Eu am uh, scris articole, aș, uh, <laughs> nu am uh, participat la operațiuni armate, însă sunt destul de sceptic în legătură cu asemenea, cu asemenea document, pentru că ar putea fi un, un exercițiu strict intelectual. Bun. Noi nu vrem să dăm vina pe nimeni, să identificăm noi inamici. Noi avem, cred, nevoie de a ne concentra nu pe o definiție a ceea ce trebuie să facem noi în Uniunea Europeană și ce ar trebui NATO să facă. Noi trebuie să profităm uh, de ocazia Consiliului European de anul acesta ca statele membre să fie convinse că trebuie să avem capacitatea de, pentru orice fel de acțiune. Acțiuni militare, întreprinse fie la nivel național, fie în cadrul NATO, fie în cadrul UE. Nu cred că mâine vom putea avea un exercițiu uh, foarte bun, uh, definind uh, ce trebuie să se facă din punct de vedere militar în UE, la nivel național sau NATO. Asta nu mâine. Cred că părerile ar fi foarte împărțite. Dar ar putea fi acesta și un alibi ca să nu intrăm acum în detalii concrete în legătură cu capacitatea de care avem nevoie. Dar cred că putem face progrese cu această capacitate, după cum a spus generalul Palomeros. Există un concept strategic al NATO și nu trebuie să fie foarte diferit de conceptul nostru strategic, dar știm în general uh, care este ținta noastră. Dar mă rog, ar fi un început să avem o interacțiune puternică cu cărți albe uh, provenind din statele membre. Am avut privilegiul de a participa la Comisia din Franța pentru o carte albă a apărării și cred că ar fi un prim pas ca agenția noastră să fie utilizată de statele membre pentru a interacționa și a colabora în pregătirea acestor cărți albe cu Um, consiliere, cu punerea în comun a instrumentelor pe care le au ei pentru o mai bună interacțiune. Și în concluziile uh, revizorii strategice, să spun acum dacă am luat uh, una sau alta uh, din hotărârile pe care puteam să le iau, acum ce anume capacități există de care pot eu beneficia într-un alt stat membru. Că nu înseamnă că dacă eu nu am o, o anume capacitate, nu există în întreaga Uniune Europeană și mă bucur că am fost sprijiniți pentru o evaluare, pentru un nou cod de conduită în diferitele state membre. Eu sunt în favoarea interacțiunii ca un prim pas deci o elaborare, într-o elaborare în diferitele state membre a câte unei cărți albe, noi le stăm la dispoziție și poate că după aceea nu voi mai fi atât de sceptică în legătură cu perspectiva unei cărți albe europene uh, cu adevărat utile. Poate după această primă etapă de interacțiune între diferitele uh, cărți albe naționale, probabil că vom putea acționa mai bine. În francez acum, ca să revin la, întrebarea, la prima întrebare a președintelui cu pooling and sharing și care ar fi rezultatele. Există rezultate E clar, există rezultate în anumite domenii, totuși, cred eu, strategice. Dacă ne gândim că noi la Agenția Europeană de Apărare am înființat o celulă de contractualizare a activităților uh, sateliților de comunicare care stă la dispoziția tot, tuturor statelor membre. Deci avem o punere în comun a contractelor care permite mai bune prețuri, mai bune condiții de disponibilitate a orelor, sloturilor de comunicare prin satelit. Știm, uh, bun, ăsta este domeniul domnului general, știm că orele acestea sunt un element cheie uh, și cu cât mai mult vom folosi drone, cu atât mai mult vom folosi comunicațiile prin satelit. Deci e un domeniu cheie. Și am făcut deja acest pooling al contractelor acolo. Bun, ce trebuie să mai facem pe viitor? Și o, propoziție, o propunere pe care am uh, făcut-o anumitor miniștri, acum trebuie să vedem uh, ce se va face în, în, uh, în concret, să lucrăm pentru o nouă generație de sateliți de comunicare. Un al doilea exemplu, vreau acum să fac o listă exhaustivă, dar pot să vorbesc și despre supravegherea maritimă, unde am pus în comun activitățile de supraveghere uh, maritimă cu vreo 15 state membre și avem posibilitatea de a face schimb de informații secrete, deci de a reacționa în timp real. Bă uh, rog, acum depinde de ce situație se ivește la centrele de, co- de comandament maritim și ar urma o convergență de plină cu actorii civili în cadrul comunitar. Mai sunt și alte domenii uh, pe care le cunosc și domnul Palomero s-a vorbit despre ele, de exemplu antrenamentul echipajelor de elicoptere. Aici am uh, reușit deja să acționăm în Afganistan cu echipaje foarte bine antrenate. Deci, statele membre care au vrut să desfășoare în Afganistan elicoptere cu echipaje antrenate au putut să o facă și apoi am, avem și un exemplu cu NATO de pooling and sharing. Și în al treilea rând, am îmbunătățit și securitatea acestor echipaje și, uh, și nu e doar uh, un lucru limitat la elicoptere, se va face și la avioane și îl putem dezvolta și la o întreagă altă serie de activități și sper că după Consiliul European voi putea vorbi și de exemplu alimentării în aer. Acum, între, în legătură cu punerea în comun a activităților între cele două organizații, eu cred că această formă de a lucra la NATO cu, U, între NATO și UE, NATO cu elicopterele, Uniunea Europeană cu antrenamentul, nu știu dacă e vorba acolo chiar de pooling and sharing, dar e o formă de punere în comun a sarcinilor și de cooperare. Când putem uh, lucra la agenția noastră la un laborator, uh, de contra, de luptă împotriva explozibilor improvizați. Și se face asta în Franța. Aici. Iată, într-adevăr, avem o punere în comun a sarcinilor și informațiilor între NATO și UE. Aș putea da același exemplu în domeniul medical. Și mai am un răspuns, și anume, o capacitate dezvoltată în cadrul acesta al pooling and sharing al Agenției noastre Europeană de apărare stă uh, 100% la dispoziția statelor și în cadrul NATO. Deci e mai mult decât pooling and sharing. Să alegi un cadru pentru a acționa, însă capacitatea generată stă uh, pe deplin la dispoziția NATO și la dispoziția statelor membre, uh, deci la nivel național. Da bun, e la fel valabil și în cadrul apărării inteligente, smart defense. Apoi, în engleză, domnul Daf, o întrebare foarte dificilă în legătură cu ambiția Consiliului European. Aici, din nou, aș spune că nu avem un scenariu imediat pentru ziua de mâine, pentru că noi pregătim capacitatea pentru uh, o perioadă de 20 de ani, nu mâine. Deci nu ar fi un scenariu militar credibil, nu l-am avea la dispoziție mâine. Deci pentru a ne exercita puterea din punct de vedere militar. Dar oricum, cred că faptul că noi ar, probabil că am, ar trebui să putem să ne pregătim pentru capacitatea de mâine cu un nivel foarte înalt de tehnologie sau cel mai înalt pentru a ne asigura că avem un răspuns multilateral, pentru că nu putem identifica amenințările și inamicii de mâine, dar știm că probabil că vor exista și noi trebuie să dezvoltăm acum capacitățile uh, cu cel mai înalt nivel de tehnologie pentru ziua de mâine și vom lucra cu toate statele membre pe aceste tehnologii și știm în ce direcție trebuie să ne îndreptăm cu capacitatea și cu tehnologia. Știm și care sunt țintele pe termen scurt, nu vor diferi foarte mult între ele, nici uh, în 10 ani de acum. Dacă ne gândim, de exemplu, cum era, cum se lucrurile acum 10 ani înainte de, de campania din fosta Iugoslavia, în legătură cu invitația adresată președintelui turc, nu pot eu să vorbesc despre acest uh, subiect. N-am nimic de spus în legătură cu Marea Britanie și resursele Agenției Europene de Apărare. Eu cred că e normal ca în poziția mea de director executiv la Agenția Europene de Apărare, eu cred că noi putem fi mai eficienți dacă am putea fi mai eficienți dacă nu ne-am luptat tot timpul pentru niște resurse care oricum sunt destul de reduse, dar oricum avem un Consiliu de Ministri și avem nevoie de unanimitate acolo pentru a lua decizii. Eu cred că există și chestiunea bugetului general al Agenției Europene de Apărare, dar sunt uh, convins că ținând seama de uh, situația politică din toate statele membre, ținând cont de realitatea pooling and sharing, noi facem, uh, punem la dispoziție toate capacitățile noastre pentru ca statele membre să poată lua decizii bine informate. Uh, alocăm propriile noastre resurse pentru a propune statelor membre să conlucreze în diverse domenii, cum ar fi alimentarea în aer și acum, bun, sigur că nu e vorba doar de 2% în, aici, în chestiunea asta despre care vorbim aici. Cred că principalul este ca statele membre să facă investiții, să ia decizia de a investi în formare, de a achiziționa pe baza propunerilor noastre. Nu cred că bugetul nu e, o, nu e o problemă importantă. Cred că putem avea bugete specifice pentru acțiuni specifice convenite de statele membre și Până la urmă, e nevoie ca statele membre să ia decizii practice pe baza propunerilor noastre și ele sunt cele care trebuie să facă investițiile, de exemplu să aibă capacitatea de a efectua această acțiune de uh, realimentare în aer. Până acum ce anume nu funcționează, care sunt obstacolele, am fost întrebată. Păi pooling and sharing. Bun, mai am timp la dispoziție. Da, cred că în primul rând putem uh, avea o listă întreagă, dar eu am luat hotărârea, deci a fost inițiativa mea, să propun tuturor membre să ne concentrăm pe un număr mic de proiecte, că dumneavoastră a spus că 11 sau 14, era vorba de acțiuni imediate pe baza urgenței și fezabilității uh, fiecărui proiect. Care sunt constrângerile? În primul rând, e vorba de încrederea între statele membre. Ele trebuie să aibă încredere că dacă colaborează, nu înseamnă că vor avea nevoie de mai, de mai mult timp, că nu se vor schimba caracteristicile naționale. Și uh, asta înseamnă că statele membre trebuie să aibă încredere unul în altul Bun. Pentru unele state membre, asta înseamnă că trebuie să uh, respecte deciziile propriilor lor parlamente, totuși. De aceea ne-am concentrat asupra proiectelor de capacitate și pooling and sharing ca răspuns pe care l-am încercat la, să-l dăm la toate aceste probleme. Mai ales uh, transportul aerian, alimentarea în aer, avem soluții care au fost validate de experți și putem spune statelor membre că există o soluție, dumneavoastră puteți acționa, dar trebuie să aveți încredere unul în altul și fiți sigur că ne veți avea alături. De... Mai este un obstacol. Însă, pentru că vorbim de investiții care trebuie făcute în statele membre și știm că în această perioadă nimeni nu are disponibilitatea de a face asemenea investiții, că s-au făcut reduceri bugetare, sau că statele membre sunt într-o perioadă în care pur și simplu îți fac doar cheltuieli care au fost planificate cu mult timp înainte. Nu e o perioadă ideală, știm, nici chiar pentru cele care au resursele suficiente. Nu e o perioadă ideală de a lansa noi programe. Însă noi ne-am gândit uh, la, la vremea când am făcut programele, o perspectivă de investiții era una realistă. Bun, mai este un al treilea element, că noi trebuie să convingem statele membre pe baza câtorva exemple care trebuie să fie uh, de succes. Trebuie să convingem pe toată lumea. Și aș spune că e ușor de convins uh, un ministru pe baza rezultatelor atinse la acest nivel, apoi este întreagă mașinărie în ministerele noastre ale apărării, care trebuie apoi convinsă. Deci nu e vorba doar de un singur ministru, dar miniștrii noștri apărării uh, nu prea au fost învățați să coopereze între ei. Asta este o atitudine care ține de istorie, e o întreagă tradiție, dar noi trebuie să venim cu exemple de succes și să-i convingem că trebuie să colaboreze. Bun, am încercat să răspund la toate întrebările. Mulțumesc. Generalul Palomero, îți revin la două lucruri referitoare la NATO și aș vrea să spun clar uh, lucruri pe nume. Afganistanul. NATO nu se retrage din Afganistan, misiunea se va modifica de altfel, mâine se va discuta și poi mâine la reuniunea ministrilor de apărare. Ar trebui să stabilim un nou concept de operațiuni pentru această misiune de instruire, de consiliere a trupelor afgane. Încă nu se știe exact care va fi domeniul de aplicare, însă Pe asta se va concentra cu precădere misiunea din Afganistan. Bineînțeles, e nevoie de mai multă cooperare. Totuși, referitor la Afganistan, operațiunile nu, mor, nu vor mai avea aceeași intensitate. Aceasta se va reduce. Bineînțeles, pot exista surprize strategice, însă asta va fi intenția noastră de ce am lansat această inițiativă a forțelor conectate. Este un concept foarte promițător. Vrem să menținem interoperabilitatea forțelor la nivelul cel mai bun pentru a avea măsuri tehnice de optimizare a instruirii. dorim să se profite cât mai mult de pe urma șanselor existente, fie sub uh, egida NATO, fie sub uh, egida diferită pentru a uh, profita și de perspectiva industrială și tehnologică. E ceva foarte promițător pentru viitor și nu e un proiect doar al NATO. Prin conectarea forțelor ne referim la conectarea organizației NATO cu Uniunea Europeană, cu națiunile din Uniunea Europeană și cu cât mai mult, cu cât mai mulți judecători cu putință. E tot ce vreau să vă spun. Acum, în legătură cu acea, acel pivot SUA-Asia. Împărțirea poverii ar trebui să fie un element de care să ținem cont și din perspectiva americană ce pot să vă spun? Eu trăiesc și activez acum în SUA și vă spun că americanii, partenerii noștri americani de la NATO au mari așteptări din partea țărilor europene. Vor ca acestea să devină mai degrabă furnizori de securitate decât utilizatori de securitate. Deci sunt mari așteptări, vreau ca țările europene să-și arate interesul și voința de a participa la uh, construirea acestor capacități uh, în colaborare cu SUA. Să pentru asta e nevoie de o participare concretă la toate misiunile NOTA, NATO. E ceva foarte vizibil în SUA și vă spun că săptămânal am uh, contacte la Washington DC cu oameni care îmi spun că a venit ca statele membre ale UE să își asume acest nou rol. Și ar fi bine ca să, Consiliul de la sfârșitul acestui an să le transmită partenerilor noștri americani un, un semnal clar. Vă mulțumesc! Acum le urez bun venit colegilor din uh, Parlamentul Țărilor de Jos. Sunt membrii ai Comisiei pentru Apărare din uh, Camera Reprezentanților din Parlamentul Olandez. Deci ne aflăm într-o primă dezbatere cu doamna Arnu, pe care mulți o cunoaște, și cu generalul Palomeros de la Comandamentul Suprem de Transformare NATO. Vorbeam despre capacități și despre Consiliul European de la sfârșitul acestui an. Andrew dorea să intervină. Mai am două întrebări întâi. Andrew. Am o mică întrebare referitoare la Cartea Albă. Doamna nu a spus că ar fi util să avem o mai mare interacțiune între revizuirile privind strategiile de apărare națională și sunt de acord cu dumneai. Credeți că acest proces poate fi încurajat prin publicarea unui format comun pentru aceste revizuri de revizuiri, mă scuzați, ale strategiei de apărare pentru ca diferitele ministere ale apărării să-și pună aceleași întrebări în același fel. Deci în funcție de o metodologie comună. Poate că ar fi posibil ca această revizuire în țările membre să se facă simultan? Nu credeți? Și eu am două întrebări. Una care o privește pe doamna Arnu, referitor la IMM-uri. V-ați referit la acestea în prezentarea dumneavoastră. Cât de amplă crezi că ar trebui să fie o politică de sprijin pentru IMM-uri în Europa în domeniul apărării și securității și în ceea ce este procedurile? Activitatea Agenției Europene a Apărării ar putea să înleznească activitatea IMM-urilor? IMM-urile uh, pot să vi se adreseze direct sau să trebuie să treacă prin țările membre, deci să facă totul prin intermediul țărilor membre. Da, e o inițiativă promițătoare, însă cum se concretizează aceasta? Și o oh, a doua întrebare de natură politică, atât în ceea ce privește apărarea inteligentă, cât și pooling and sharing, punerea la oaltă a capacităților și folosirea lor în comun. Da, suntem într-un context dificil, într-adevăr, și cum putem preîntâmpina renunțarea anumitor țări, să zicem mici, neapărat mici ca dimensiuni, însă mici ce voința de a investi în apărare. Uh, deci mă întreb dacă nu cumva în ciuda apărării inteligente și acestui pooling and sharing, nu ne îndreptăm cumva către o formă de specializare a eforturilor din domeniul apărării. Avem câteva țări care își mențin eforturile, care continuă și altele care renunță definitiv pe parcurs și nu mai vor să se integreze în program, nici măcar în programe comune. E o tendință um, adevăr- reală sau, sau nu? E o amenințare gravă, într-adevăr, la adresa uh, NATO sau noastră sau și a eforturilor noastre în ce crește omogeneitatea acestora. Doamna, nu. Ce crește ideea domnului Duff? privind revizuirea strategiilor de apărare în țările membre. Da, ar fi bine să există o convergență în ce privește calendarele. Da, avem o carte albă, altă, asta, în asta membru folosește revizuirea, deci ar fi un mare avantaj dacă ar exista o mai mare convergență în ceea ce privește momentul acestor revizuiri. Știu că e greu, această revizuire are de-a face cu alte calendare politice, să dacă ar, s-ar face această revizuire în același timp ar fi foarte bine. Un format comun. Da, idee bună, ar, fi, ar spori eficiența, e clar. Însă, în același timp, am participat și la un exercițiu specific și îmi dau seama că formatul revizirii dumneavoastră sau a cărții albe are de a face, are de a face cu misiunile pe care le îndeplinește armata statului respectiv și acestea diferă de la un stat la altul, însă există elemente în comun și ar trebui să existe flexibilitate. Pentru anumite țări există lucruri clar determinate, cum ar fi rolul marinei, operațiunilor civile. Și vă spunem, aceste aspecte sunt diferite la o țară la alta, Să există totuși elemente în comun și e clar că e nevoie și de flexibilitate privind chestiunile uh, specifice anumitor țări. Generalul Palomero s-a menționat importanța Uh, mișcării SUA. Agenția noastră e o agenție foarte mică. Avem un buget foarte redus dacă îl comparăm cu bugetul pe care l-au americanii. Deci faptul că ei ne-au ne iau în seamă e important. Uh, și multe state membre ne-au invitat să participăm la reuniuni comune cu NATO. În ceea ce privește alimentarea în aer, vor ca noi să uh, reușim și a exprimat sprijinul uh, față de această idee la Chicago și se așteaptă la rezultate la următorul Consiliu European. Da, ei au așteptări, însă dacă noi nu suntem la înălțimea așteptărilor, nu va fi bine pentru noi. Și așa cum spune și Pentagonul, le va fi și mai greu să obțină bugetul pentru solidaritate transatlantică dacă noi nu dăm dovadă de solidaritate și dacă nu dovedim că ajungem la niște rezultate concrete. IMM-urile. Suntem ferm convinși că imm uri reprezintă o parte esențială din capitalul nostru tehnologic și industrial. De aceea toate statele membre se simt implicate în eforturile noastre privind apărarea europeană. Le-am propus statelor membre un plan de acțiune în domeniul IMM-urilor, inspirat din ceea ce se face la nivel național, vrem să încercăm ce anume putem să transpunem la nivel european. Deci este o serie întreagă de acțiuni propuse în acest domeniu și care, bineînțeles, în multe cazuri sunt niște uh, stimulări. Nu putem interveni cu legea aici, vrem doar să le înlesnim uh, activitatea pentru ca IMM-urile să poată beneficia de pe urma uh, programelor de apărare. Și urma discutor colegi la, cu colegii la comisie care au o mare experiență în domeniu, uh, ne-am dat seama că am fi mult mai eficienți dacă ne-am concentrat pe activități specifice. Și de aceea am propus dronele, cele de mici dimensiuni și apărarea cibernetică. Sunt două domenii în care IMM-urile pot veni cu acel plus de excelență și pot uh, să ne facă um, să profităm de pe urma lor. Deci trebuie să demonstrăm expertiza lor în aceste două domenii drone de mici dimensiuni și ciberprotecție. Cum frate Dău, da, avem uh, contacte, legături cu asociațiile. Trebuie să ne asigurăm că asociațiile de industriari se organizează așa cum pot și în ceea ce privește sectorul apărării, eu cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a interacționa cu IMM-urile. Cum facem? Ne întâlnim cu asociațiile naționale de IMM-uri, cu toate asociațiile care fac legătura între diferitele state membre. Deci noi profităm practic de orice posibilitate pentru a contacta IMM-urile. Și când merg la o expoziție la Berlin, la Londra sau la Paris sau la expoziții mai puțin um, Uh, cunoscute, deci de fiecare dată la aceste saloane contactăm imeurile. Mai precis, referitor la fondurile structurale, am făcut tot posibilul pentru a ajuta anumite uh, sectoare. Am finanțat un studiu pentru a identifica criteriile și modalitățile și procedurile uh, de participare. Am organizat ateliere cu diferiți operatori și ne vom deplasa în statele membre care doresc acest lucru pentru a ajuta diferiții actori și pentru a găsi căile de folosire a fondurilor structurale de către IMM-uri. COSME, de exemplu, este o linie specifică pentru IMM-uri. Și Comisia are și are țeaua ei, are așa numiți ambasadori IMM, deci cu DG Enterprise vom încerca să facem toate acestea pentru a putea informa cât mai multe IMM-uri pentru a le răspunde la întrebările pe care le au în domeniul apărărilor. Nu prea le place să vorbesc despre apărare, vorbesc mai degrabă de domeniul securității și apărării. Referitor la țările de mici dimensiuni și referitor la riscul ca acestea să renunțe la participare. Nu, eu aici nu sunt de acord cu sentimentul general. Eu am impresia că țările mici ceea ce vrește acțiunile și activitățile, se implică așa cum trebuie în, în aceste activități. Și o spun cu mai mare convingere și în privința capacităților. Deci multe țări de dimensiuni mici și mijlocii sunt cele care uh, au o atitudine de lideri aici. Ei știu cât de vital este pentru ei să participe la aceste activități Bineînțeles că lucrurile ar putea să se îmbunătățească și mai mult în ceea ce privește participarea marilor țări. Dar eu cred că există și uh, rolul de catalizator al țărilor mari care ar putea fi îmbunătățit. Și ultima de noastră întrebare, bugetul. Unele țări mai mici își cresc bugetul. Bineînțeles, suma e mică suma de plecare, de pornire atât e destul de mică, însă trebuie să vedem că sumele acestea evoluează în bine în anumite țări mai mici și trebuie să le ajutăm, să le arătăm că au de câștigat în ceea ce privește securitatea. Deci trebuie să țină cont de toate nevoile lor de securitate, nu doar de cele ale țărilor mai mari. Și în al doilea trebuie să aibă de câștigat din punct de vedere industrial, economic și tehnologic. De aceea e important să ne ocupăm de IMM-uri. Și încă o dată trebuie antrenate aceste țări. Și trebuie să vă spun că de multe ori micile țări, cele mijlocii au spus că au nevoie de adevărată politică apărării, au nevoie de cooperare, că trebuie să demonstrăm că um, capacitățile militare și au rațiunea de a fi. Și doar prin politica comună de apărare putem avea un buget pentru apărare. Fără această politică, multe țări membre nici nu-și mai pot legitima bugetul de apărare. Politica lor e diferită, modalitățile sunt diferite, multe au o politică mai de neutralitate. Faptul că avem o politică de apărare comună, vie care funcționează e ceva esențial pentru ca unele țări de dimensiuni mai mici să-și demonstreze legitimitatea uh, existenței unui buget al apărării. Stress that... Și în acest sens, aș dori să subliniez încă un lucru. Nu pot să spun că nu sunt de acord cu François nu, dar vreau să spun că în multe state am uh, vizitat reprezentanțele NATO și obiectivele uh, NATO sunt întotdeauna uh, legate de bugetul de apărare. Sigur că poate că se va schimba, însă deocamdată uh, referința este angajamentul statelor respective față de capacitățile NATO pe care le declară în procesul de planificare de apărare a NATO. Însă ar trebui să existe o coordonare și am mai discutat acest lucru până acum. Acest proces există, există o cale către o viziune comună în viitor, iar procesul de planificare a apărării NATO este foarte uh, relevant în acest sens. Avem obiective, avem discuții comune, discuții multilaterale, după care realizăm un fel de viziune echilibrată. Ce poate fi realizat, ce uh, stat poate prelua fiecare sarcină și cred că rezultatul este vizibil și va fi prezentat și ministrilor de apărare mâine. În ceea ce privește statele mai mici, avem foarte multe exemple bune de cooperare. Cunosc cel mai bine proiectul de apărare aeriană al statelor baltice, care este asigurat de statele NATO prin uh, rotație. Astfel, Statele Baltice nu investesc în propriile lor capacități de uh, luptă. Cu toate acestea, își dezvoltă propriile capacități de comandă și control și își ameliorează capacitatea de a-și uh, ameliora spațiul aerian cu ajutorul uh, facilităților UE. Deci este o inițiativă de Smart Defense înainte de Smart Defense, chiar și atunci când vizitez statele respective, simt că există dorința de a face mai mult cu, cu condiția să găsim uh, interese comune. Ceea ce este uh, cheie. Trebuie ca aceste state să fie stimulate pentru că consideră că au tot interesul să coopereze. Durează, e nevoie de răbdare, Trebuie să ținem cont de acest lucru. Chestiunile juridice nu sunt cele mai simple, însă este fezabil și cred că se înțelege tot mai bine că este mai util să te specializezi prin design decât să-ți pierzi capacitățile. Cred că unele state își pierd capacitățile pentru că nu le pot susține și deci, cred că este mai bine să avem în vedere o abordare mai inteligentă a specializării. Acest lucru ar putea să fie făcut uh, prin uh, grupări, cum se prevăzuse inițial, dar pot exista și alte, stat, alte legături între state care să le permită să își uh, pregătească perspectivele. În orice caz, în viitor vor apărea tot mai multe cooperări de acest gen și nu m-ar mira dacă s-ar anunța în viitorul apropiat o astfel de colaborare. Domnul Van Balen, doriți să interveniți? I would like to... Aș vrea să spun că dacă dorești să-ți pui în comun resursele, trebuie să și ai ce pune în comun. Noi facem reduceri, Statele Unite fac reduceri și statele europene în mod clar fac reduceri. Deci dacă chiar vrei să faci pooling and sharing, probabil că trebuie să începi să pui întrebarea în Uniunea Europeană dacă vrem să investim în uh, putere hard sau numai în putere soft. Este o decizie de luat. Avem poate pe, vom avea poate pe plan global o diviziune a sarcinilor între SUA și UE sau în uh, Uniunea Europeană vor interveni separat Franța sau Regatul Unit? Pentru că probabil nu e așa ușor, dar ar fi bine să avem o strategie de uh, putere hard și una de putere soft, nu-i așa? If I understood 100% agree. Dacă înțeleg bine ce ați spus, să știți că sunt de acord cu dumneavoastră 100%. Dar cred că mesajul Statelor Unite este uitați, puteți face uh, față unor situații ca Libia singuri. Și e destul de greu. Eu cred că trebuie să acționăm cu unele state membre mai mari, să implicăm unii vecini, niște națiuni mai strategice, care să facă chestiuni pe care statele mai mici nu și le permit dacă nu cumva statele mari vor să facă ce fac americanii la NATO, adică să vină cu 80%, trebuie să joace un rol de catalizator, să se facă mai mult cu mai puțin. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să uh, fim cu toții de acord că e nevoie de competențe hard. Secretarul general NATO este și el 100% de această părere. Am înțeles că a spus că soft power nu înseamnă niciun fel de putere, de fapt. Eu cred fără îndoială că avem nevoie de uh, hard power pentru capacitățile europene. Domnul Palomeros, aș propune uh, o idee. Uniunea Europeană este organizația cea mai adecvată pentru a oferi un amestec ad adecvat de hard power și soft power. Eu aș spune din perspectiva mea că acestea sunt necesare ambele în lumea în care trăim și din punctul meu de vedere, este o cale de progres pentru viitor să găsim acest mix care să fie uh, echitabil și eficient. Un echilibru între acest tip de puteri care sunt din ce în ce mai alambicate. Nu cred că poți delimita foarte clar între hard power și soft power, pentru că sunt chestiuni ca domeniul cibernetic, unde sunt uh, detalii mai definețe. Mulțumesc! Haideți să încheiem această prima parte a sesiunii noastre. Domnule general, vă mulțumesc pentru această primă intervenție, pentru că știu că veți mai veni la noi, cel puțin dacă vă permite agenda, să știți că uh, noi vă așteptăm cu nerăbdare. Doamna France Arnaud este de acasă e aici, deci nici nu mai e cazul să vă mai spun că sunteți binevenită. Vreau să vă spun că 2014, după Consiliu, va fi un moment bun să uh, rezumăm, uh, să vedem ce rezultate vor fi obținute până atunci. Parlamentul va juca un rol de uh, motor în această accelerare a politicii de securitate și apărare comună. Mulțumesc pentru contribuții, mulțumesc colegilor pentru dezbatere. Vom continua acum discuția cu colegii din țările de jos după o scurtă pauză în care să ne luăm la revedere de la invitați și să pregătim terenul pentru continuare. Bien, chers collègues, on... nous reprenons. Haideți să reluăm ședința, dragi colegi, la modul foarte neoficial. Donc je renouvelle euh, mon, mes salutations et mes vœux de bien. Doresc să îi salut din nou și să le fac toate urările de bun venit colegilor noștri neerlandezi din Camera Reprezentanților fi probabil mai interesant ca dumneavoastră să ne prezentați situația reflexiilor din Parlamentul dumneavoastră și prioritățile dumneavoastră în domeniul apărării. Am să prezint în câteva cuvinte lucrările subcomisiei noastre, care este doar o subcomisie în Parlamentul European, o subcomisie a Comisiei de Afaceri Externe. Președintele Elmar Brock ni se va alătura, poate, cu o mică întârziere. Subcomisia noastră are ca prim mandat cu un termen inexact, controlul parlamentar, o formă de supraveghere parlamentară uh, a operațiunilor și misiunilor Uniunii Europene desfășurate sub egida politicii europene de securitate și apărare comună. Avem aici pe domnul Pașcu, pe domnul Van Balen, pe care îl cunoașteți, pe domnul Andrew Duff uh, și pe mine uh, ne uh, împinge să mergem în deplasare în teatrele de operațiuni ale Uniunii Europene. În zonele din lagul Somaliei, unde se efectuează misiuni de combatere a pirateriei, împreună cu domnul Pașcu am fost în Mali, am fost în Niger. De asemenea, uh, efectuăm audieri cu uh, șefii acestor misiuni. De asemenea, purtăm dezbateri care nu duc neapărat la luări de decizii, pentru că nu avem prerogative în domeniu, uh, Însă, în orice caz, încercăm să organizăm mai multe dezbateri, după cum ați văzut și astăzi, pe marile teme referitoare la operațiuni, la capacitățile Uniunii Europene și NATO și mai ales anul acesta, pentru că se apropie Consiliul European din decembrie, dorim să exprimăm în mod oficial anumite propuneri Vom face acest lucru în raportul anual al comisiei noastre, cum facem în fiecare an. În toamnă va fi publicat și se va referi la situația politicii europene de securitate și apărare. Dorim ca acest raport să fie foarte concret, să se refere la conținutul acestor misiuni, dar să aibă și o poziție critică și să exprime ce ameliorări ar putea fi aduse acestei politici. De asemenea, în cadrul Comisiei AFET ne ocupăm și de buget, pentru că bugetul politicii europene de, secur și de, se de securitate și apărare este un buget uh, în stabilirea căruia Parlamentul e implicat prin codecizie și, de asemenea, vizăm și misiunile civile ale Uniunii Europene, care sunt foarte numeroase. Acestea ă, cer implicarea Parlamentului European, cel puțin din perspectiva bugetară. Doresc să precizez aceste aspecte și spun asta ca francez, pentru că în discuțiile cu colegii din Parlamentele Naționale și deci spuneam că spun asta pentru că sunt francez, nu vreau să mă refer la Parlamentul țărilor de jos, însă în Parlamentul din Franța foarte adesea colegii noștri nu cunosc, în primul rând, diferența dintre operațiunile militare și operațiunile civile, care țin toate de politica de apărare comună, și de asemenea uită faptul că în domeniul uh, misiunilor civile bugetul alocat este bugetul european. Operațiunile militare sunt finanțate de statele membre, însă misiunile civile țin de bugetul european și din această perspectivă um, Parlamentul European capătă o uh, implicare foarte mare. Nu avem foarte multe alte competențe, însă o avem pe aceasta, pe care însă parlamentarii naționali nu întotdeauna o cunosc se întâmplă mai ales cu statele mari, nu știu, spun asta în ghilimele, Andrew, cred că poți să fii martor ca britanic, francezii și britanicii din parlamentele naționale sunt destul de virulenți atunci când uh, e cazul să fie critici față de competențele modeste ale Parlamentului European în domeniul apărării. Acesta este contextul nostru în care lucrăm. Avem 32 de membri dar și în comisiile parlamentare naționale se întâmplă foarte rar să fim cu toții prezenți și asta pentru că colegii sunt foarte ocupați, pe bună dreptate. Dar avem câțiva colegi care sunt prezenți foarte adesea și care sunt și foarte competenți. Acești colegi au avut responsabilități în domeniu, fie ca parlamentar național, fie ca miniștri ai apărării, este cazul domnului Pașcu, care a fost timp de mulți ani ministru de apărare al României și el a condus integrarea României în NATO. Avem, deci, uh, parlamentari foarte uh, veterani, ca să spunem așa. Deci, deși prerogativele noastre sunt mărunte, expertiza noastră e foarte uh, importantă. Voiam să vă prezint pe scurt activitățile noastre. Domnule președinte, stimate coleg, vă rog. Monsieur Danjean, Mulțumesc, domnule Danjean. Mulțumesc pentru această primire călduroasă. Voi continua în limba engleză, cred că va fi mai ușor. Mulțumesc foarte mult pentru acest călduros bun venit. Comisia de apărare a uh, Parlamentului olandez este astăzi în vizită la Bruxelles. Încercăm uh, să uh, realizăm cât mai multe reuniuni. După cum știți, avem relații bilaterale cu Belgia, avem niște proiecte de apărare realizate în comun cu vecinii belgieni și, de asemenea, am, uh, am început chiar azi dimineață întâlnirile. Am început cu domnul secretar general uh, al Agenției Europene de Apărare deci, era normal ca astăzi să ne încheiem reuniunile cu Parlamentul European în ultimul rând, dar nu în cele din urmă. Domnul Daf știe cât de bucuros sunt că ne aflăm aici împreună reprezentanți din Parlamentul European și din Parlamentul nostru național. Avem patru colegi prezenți, doi sunt de la Partidul Liberal, Partidul domnului Van Balen, E vorba de domnul Foic și de doamna Bergmes Duindam, de la Partidul Liberal din țările de jos. Apoi avem pe doamna Ising din Partidul de Coaliție, președinta Comisiei de Afaceri Externe, de la Partidul Laburist, care este și el în coaliția de guvernare, și uh, apoi mai este și doamna Haci de la Liberal Democrați, Trebuie să vă spun că, din păcate, doamna Haci va trebui să ne părăsească în următoarele 5-10 minute, dar a făcut tot ce a putut ca să participe alături de noi la cât mai multe reuniuni. Cred că e foarte potrivit să ne întâlnim în acest moment. Înainte de Consiliul din decembrie, toate parlamentele și toate statele membre au obiectivul comun de a găsi soluții pentru ameliorarea cooperării dintre noi. Uneori, singurul lucru pe care îl avem în comun este că suntem cu toții afectați de programele de austeritate manifestate în statele noastre, ceea ce afectează evident și bugetul pentru apărare. Toate fiind aceste programe de austeritate, e clar că o cooperare sporită e tot mai necesară și am dori să discutăm cu dumneavoastră despre modul în care consideră Parlamentul European că trebuie făcut acest lucru. Cunoaștem cu toții conceptul de pooling and sharing, știm că Parlamentul European este unul dintre partenerii cu viziuni cât mai progresiste în acest domeniu, ca să spunem așa. Evident, se pune problema suveranității. Aceasta întotdeauna apare în domeniul cooperării europene, dar mai ales în această zonă. 180 de miliarde de euro cheltuiți împreună în Uniunea Europeană, cred că ar trebui să permită să avem un efect mai mare al uh, banilor investiți în domeniul cooperării. Eu nu doresc să fac niciun fel de declarație politică, pentru că avem uh, la Bruxelles în comisia aceasta reprezentanți politici suficienți, am să vă dau cuvântul și poate că o să avem o dezbatere pe două, trei subiecte care sunt importante și pentru Consiliul din decembrie. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Domnul Brock, președintele Comisiei AFET, ni s-a alăturat. Salutări, Elmar! Mă bucur să te văd, Elmar. Și tu, Dorești să spui ceva? Herzlichen Dank, äh, All in English? Mulțumesc, să vorbesc engleză sau germană? Ja. Ja. Damit man, so versteht man mich schon nicht und wenn es in Französisch ist schon. Francez ar fi mai greu. Mă bucur să vă văd aici. Vom avea ocazia să facem câteva remarce și sper că în pregătirea pentru summitul din decembrie să uh, consolidăm legăturile dintre Parlamentul European și Parlamentul olandez și să organizăm discuțiile necesare pentru ca în decembrie să uh, putem merge cât mai departe. Ne bazăm pe experiența dumneavoastră uh, și, din păcate, unele chestiuni vor ține de voința politică la summit. De exemplu, lunea trecută, în Consiliul Ministrilor de Afaceri Externe s-a discutat despre exportul de arme și s-a ajuns la ideea unei renaționalizări a acestui domeniu. Asta au spus-o ministrii apărării și securității. Pentru că dacă uh, se vorbește despre livrarea de arme pentru Siria, de exemplu, e dacă noi contribuim la aceste livrări, e clar că nu contribuim deloc pozitiv la procesul de pace. Trebuie să reușim să colaborăm cât mai pozitiv ca să avem un cuvânt de spus și nu trebuie să ne destrămăm între noi în această chestiune. Trebuie ca statele naționale să-și folosească posibilitățile de influență în comun, pentru că influența Europei este suma părților și nu este reprezentată de părțile separate pe care le avem. Nu mi se pare însă că e clar asta întotdeauna pentru toată lumea. Chiar și în țara mea se întâmplă. E nevoie de o colaborare structurată. Trebuie să vedem și în ce măsură aceasta poate fi finanțată și în ce mod putem colabora. În ultimele zile au existat noi evoluții în, în Germania. Și uh, se întâmplă uneori ca decizii să fie luate la nivel administrativ. Însă și să se privească lucrurile numai din perspectiva costurilor, ceea ce nu e întotdeauna bine. Eu cred că avem nevoie de o colaborare ameliorată în domeniul politicii de apărare. În prezent, deciziile sunt luate în parlamentele naționale și chiar cred de comisiile de bugete din parlamentele naționale. Este nevoie să se țină cont de posibile sinergii, de eficiență, de costuri. Trebuie să vedem cum putem face lucrurile mai bine. Mi se pare foarte interesant să aud din partea reprezentanților olandezi despre contactele bilaterale și multilaterale. Știu că armata olandeză colaborează uh, cu NATO, cu com un comandament uh, prin rotație, ceea ce mi se pare foarte bine. Și știu că uneori uh, apar probleme de partea germană în această uh, implicare din cauza intervenției parlamentare, care slăbește inițiativele. E foarte important să existe voință politică uh, ca să putem uh, discuta și să beneficiem de experiența dumneavoastră, să vedem ce probleme au apărut în colaborare. De exemplu, și la Eurocor, uh, relațiile dintre Germania și Franța sunt foarte interesante, sau între uh, Germania și Polonia mai lucrăm bilateral. Și trebuie să vedem cum putem uh, folosi toate aceste operațiuni pentru interesul comun. De aceea mă bucură foarte mult aceste discuții. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, Elma! Domnul Pașcu a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În același spirit, dacă vorbim despre pooling and sharing, ceea ce înseamnă că ne punem în comun activele, va însemna că acestea trebuie să fie utilizate și dacă acestea provin din două state, cele două state vor trebui să spună da la utilizare. Deci se va face apel la două parlamente care vor trebui să spună da. Și în acest sens, cred că știți că o colaborare bilaterală sau trilaterală în funcție de forma mutualizării va trebui să fie susținută de parlamente, să vină de la nivelul parlamentar. Dacă vă uitați la grupurile tactice, de asemenea se pune problema utilizării acestora, sunt trei state care participă și toate trei parlamentele vor trebui să spună da. Cred că știți în acest sens că trebuie să acordăm mai multă atenție subiectului, relația dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale, dar și relațiile dintre Parlamentele Naționale în funcție de tipul de pooling and sharing pe care îl au, vor trebui să-și consolideze cooperarea. Aș dori să aflu și ce părere aveți dumneavoastră. Cu belgenii, de exemplu, aveți o cooperare mai puternică față de alte state cu care nu aveți astfel de uh, pooling and sharing? Mulțumesc, Andrew. Yes, I just like to first... Mulțumesc. În primul rând, Doresc să spun că îmi face mare plăcere să vă văd aici. E foarte bine că sunteți aici și trebuie să putem să avem uh, mult mai multe asemenea dialoguri între comisiile de apărare ale parlamentelor noastre. Mă scuz uh, cu anticipație pentru că mai am doar două minute la dispoziție și trebuie să vă părăsesc, încă, însă vreau să vă pun o întrebare în legătură cu criza din Siria și decizia Consiliului de a renunța la embargoul uh, impus asupra vânzării de arme. Care e poziția noastră? Ați fost consultați uh, cu anticipație de ministrul dumneavoastră la părării. Ce veți face dumneavoastră acum, după luarea acestei decizii? Ce veți putea face pentru uh, a prevedea eventual ce se va întâmpla în viitor, evoluțiile viitoare în acest domeniu? Mulțumesc. Răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că voi încerca să răspund fiecărui membru, începând cu domnul Daf și criza siriană. Și la restul poate vor răspunde colegii mei. Dar domnul Brock a făcut o aluzie la cooperarea cu Germania și procedurile din Parlamentul uh, German. Avem și noi o procedură similară și aș dori să uh, o rog pe doamna Esi, care s-a ocupat de această procedură sau a fost implicată într-o asemenea procedură de câteva ori, să răspundă domnia sa aceste întrebări și poate că putem să spunem câteva cuvinte și în uh, legătură cu documentul semnat recent uh, de ministrul de apărare al Olandei și al Germaniei, chiar acum câteva săptămâni. Și să ne referim și la ce se întâmplă poate în Turcia. Și apoi colegului Fal i-aș solicita să spune câteva cuvinte în legătură cu punerea în comun a activelor. O altă definiție posibilă a acestei celebre pooling and sharing, la care s-a referit domnul Pașcu și la grupurile de luptă europene, de asemenea. Că s-a vorbit despre asta și în dimineața, și dimineața aceasta și cu exemplu belgian. Poate colega mea va putea să spună câteva cuvinte. Dacă, dacă mi îngădui să procedăm în acest fel. Bine. Vă rog. Așa vă Mulțumesc. Mulțumesc. Mă bucur că putem să fim aici și salutăm pe domnul Van Balen, pe care îl cunoaștem foarte bine din Parlament. Da, încă e aici, încă e alături de noi. And um, we're pleased to meet him, of course. We We're proud of Mr. Van Balen, all parliamentarians. Da, da, suntem chiar mândri de activitatea domnului Van în Parlamentul European. Bun, acum uh, venind la întrebări, uh, voi încerca sigur să ofer și răspunsuri. Astăzi am discutat cu câțiva din colegii noștri din Parlamentul Belgian procedura uh, în legătură cu misiunile, de la misiune, de la întâlnire la misiune, pentru că asta depinde de Constituția fiecărui stat. Constituția noastră spune că Parlamentul nu trebuie să fie informat trebuie să fie informat de guvern, dar nu, nu uh, e nevoie de un da sau nu, nu e nevoie de un veto din partea Parlamentului. Situația e diferită cu de cea a Germaniei din punct de vedere istoric. Acolo există o procedură care implică discuții îndelungate în Parlament și Constituția diferită. Astăzi am discutat situația foarte intens cu colegii din Belgia și am uh, avut o sugestie foarte bună din partea președintei noastre care a spus că ar trebui să încercăm uh, această procedură și cu alte țări în legătură cu declarațiile de misiune. Majoritatea e nevoie de un termen lung de timp pentru a se lua o hotărâre. În țările de jos avem 11 partide în Parlament și atunci e nevoie de timp ca să, ca să ajungă la un acord. Deci uh, nu e ușor e nevoie de timp înainte de a se lua o decizie. Lucrurile s-au s-au foarte diferit în Belgia. În Belgia, în legătură cu Libia, s-a luat o hotărâre imediat. Dar bun, două treimi din partidele parlamentare fac parte din guvern, deci situația e diferită. Asta ca răspuns la întâmplarea noastră, domnule Brock unul din uh, cele mai importante lucruri e dialogul interparlamentar, cum ați și spus. Astăzi am uh, făcut așa ceva, ne vom întâlni din nou cu colegii belgieni în octombrie sau poate chiar înainte, pentru că Consiliul de Miniștri din decembrie e foarte important pentru noi toți. Asta însemnând că trebuie să facem niște declarații comune, nu doar din Parlamentul Țelor de Jos, ci și împreună cu alte parlamente, cum a spus domnul Van Balen și alții că acest Pollinger Sharing, acest Smart Defense și toate aceste instrumente le cunoaștem, am auzit vorbindu-se de ele timp de ani de zile, deci trebuie să facem uh, pași înainte împreună cu Agenția Europeană de Apărare. Aș mai avea multe de spus, dar dau cuvântul colegilor mei. Mulțumesc, poate în legătură cu uh, scrisoarea Memorandumul de înțelegere cu semnat de miniștrii de apărare ai uh, Germaniei și ai țărilor de jos. E vorba de patru proiecte, submarine, Patriots din Turcia, am lucrat îndeaproape pe tema asta. Bun, iată un exemplu de pași înainte, colaborăm cu alte țări, putem colabora însă mai bine, atât la nivel bilateral cât și la nivel multilateral. Bun, următorul coleg, mulțumesc, domnule președinte, îmi pare bine că ne-ați primit astăzi la comisia noastră, am avut uh, multe discuții astăzi. Bun, uh, despre un prim uh, grup de armată um, germano-olandez și alte grupuri. E o chestiune foarte interesantă în legătură cu grupurile de luptă, un instrument care până acum nu a mai fost folosit. Căutăm o soluție pentru că dacă nu este folosit, nu mai funcționează așa cum dorim noi niciun fel de instrument. Dar este acolo o problemă de suveranitate națională și de asemenea uh, o problemă prezentată nouă de complexitatea luării de decizie politică. Asta este din ce în ce mai mare dacă sunt mai multe state membre care au un cuvânt de spus în utilizarea acestui instrument, ca și altora. Uh, bun, sigur, în exemplul nostru e vorba de doar două state membre, Germania și țările de jos și doar cele două parlamente au trebuit să iau decizie, deci uh, acolo a fost mai ușor decât o situație în care colaborează toate cele 27 de state membre. Însă noi încă discutăm uh, viitorul acestor grupuri de luptă europene. Poate asta întrebare mai degrabă, care trebuie mai degrabă adresată președintelui care a scris un raport pe tema asta. Deci poate ar putea dânsul să <laughs> răspundă, dar avem și noi părerea noastră. Credem că viitorul acestor grupuri de lupte europene uh, depinde de o soluție la patru niveluri. În primul rând, finanțarea. Cine suportă cheltuielile pentru utilizarea acestui instrument? Dacă acest instrument va fi folosit, atunci trebuie folosit în interesul tuturor celor 27 de state membre. Deci, cine plătește? Un al doilea nivel. Ce anume este un grup de luptă european? E vorba doar de un grup care acționează uh, pe uscat sau pe mare, în aer? Uh, un al doilea lucru care trebuie discutat și apoi flexibilitatea Putem lucra cu module care pot fi desfășurate, nu un grup uh, de luptă în întregime, să fie utilizat doar parțial, trebuie văzut. Și apoi, în al patrulea rând, cred că aceste grupuri de luptă sunt foarte utile, pentru că avem ceva de învățat de pe urma lor, uh, am învățat să lucrăm împreună, țară cu țară, stat membru cu stat membru, da, există o discuție în Parlamentul nostru și se pune întrebarea dacă este acesta un uh, instrument suficient sau uh, trebuie făcut mai mult. Următorul coleg. Uh, da, pe subiectul contactelor bilaterale cu colegii belgieni, uh, colega mea ar putea să vă răspundă. Mulțumesc. În uh, domeniul apărării, politicieni întreabă de ce facem ceea ce facem și uh, ce este exact ceea ce vom face. Eu, ca politician, pot să văd că grupurile noastre militare uh, ne învață cum să facem ceea ce facem. Cu această ocazie văd eu că deja se întâmplă multe lucruri. Noi, politicieni, încă suntem la nivelul discuțiilor de cum să facem ceea ce dorim să facem și cum să conlucrăm, cum să conlucreze parlamentele noastre. Și bun, e foarte bine că se întâmplă asta. Însă am un exemplu din zona în care locuiesc eu, capitala celor de jos. Noi conlucrăm cu uh, Marina Belgiană și practic sunt interdependente, totul funcționează foarte bine. Eu am uh, vecini belgieni care lucrează în domeniul uh, marinei și apoi alți uh, vecini care s-au mutat timp de trei ani la Ostende, în Belgia. Deci e clar că, mm, iată, poate funcționa foarte bine cooperarea bilaterală în fiecare aspect, dar asta se poate vedea doar în practică, deci haideți să vorbim puțin și să facem mai mult. Deci, după cum uh, ni s-a mai spus aici, uh, noi analizăm mai mult legislația europeană, legislația din fiecare țară și apoi asamblăm toate aceste aspecte pentru a conlucra, dar uh, e bine că deja se și întâmplă unele lucruri, nu rămânem de la nivelul vorbelor. Mulțumesc! Da, mulțumesc! E foarte bine, mai ales cu forțele navale, noi avem într-adevăr o, aș spune, o structură de comandă combinată cu Belgia. Asta înseamnă că e una din versiunile cele mai integrate ale cooperării navale. În legătură cu întrebarea domnului Daf, cred că e foarte bine să vorbim de Siria acum. Bun în Parlamentul nostru nu Ministrul Apărării este cel care ne informează, de fapt, în legătură cu cele ce se întâmplă, ci Ministerul pentru Afacerile Ministrul Afacerilor Externe, mă scuzați. Uh, nu ne-a convenit. Uh, în general pot spune că nu, nu Parlamentului uh, olandez nu i-a convenit renunțarea la embargo. Asta pentru că a declanșat o serie de efecte, aș spune eu, perverse, nedorite. Acum vedem că rusii, rușii, de exemplu, profită de această decizie nefericită uh, și o folosesc ca un pretext pentru a livra încă și mai multe arme decât făceau până acum. Într-un moment în care deja eh, avem undă verde din partea delegației Siriei, pentru a trimite o delegație la convorbirea de la Geneva. Dar cred că nu vor avea multe argumente, dar nici opoziția nu va avea multe pârghi. Opoziția, din păcate, se fărâmițează și în ziua în care s-a renunțat la embargo, am auzit un, un discurs foarte emoționant în Parlamentul European da, din păcate, din partea unui reprezentant al opoziției din Siria care a spus că nu mai poate controla toate facțiunile care fac parte din forțele sale. Deci, din păcate, avem aici un exemplu uh, de situație în care se face prea puțin și prea târziu. Să nu uităm că acum un an la Geneva uh, concluziile vorbeau de un transfer de putere și concluziile au fost uh, comune și pentru ruși și pentru chinezi. Acum, la distanța de un an, iată, avem un haos un haos uh, creat și cauzat de diversele grupuri. Uh, iată că unii nici nu se mai referă la ei înșiși ca fiind uh, sirieni, ci ca fiind șiiți. Știm care sunt efectele potențiale ale unei, ale unei, asemenea, ale unei asemenea situații. Vedem deja luptători Hezbollah, s-a creat o situație instabilă inclusiv în Irak sunt multe îngrijorări, îngrijorări mă scuzați, în legătură cu ceea ce se întâmplă în Iordania. Putem doar să ne închipuim ce se va întâmpla acum, atât cu ridicarea de facto a embargoului. Spun de facto, pentru că sigur că știm că și înainte existau probleme cu uh, comercializarea armelor, iată Franța, Regatul Unit a spus că nu vor livra până la 1 august, dar trebuie să vedem ce se va întâmpla. Eu sunt uh, pesimist în legătură cu Geneva 2. Cred că nu putem ajunge la un acord de pace dacă niciuna din părți uh, nu uh, renunță la o victorie militară altfel nu vom avea șanse de a ajunge la o soluție pașnică, un, un, un acord de încetare a focului regional trebuie să, să, să fie instaurat și cred că, din nefericire, uh, un european, uh, oricâte pârghi o fi avut, uh, le-a cam pierdut, din nefericire. Cine... Am... Președintele, da, e un punct de vedere totuși comun în general uh, în rândurile membrilor noștri, chiar dacă noi n-am uh, adoptat o poziție formală și consolidată. Uh, pe tema asta de dezbaterea de săptămâna trecută cu Pierre Vimon și cu ministrul irlandez, care au venit să ne prezinte lucrurile Consiliului, totuși au reflectat un punct de vedere foarte critic sau destul de critic. Ca să revenim la chestiunea grupurilor de luptă, noi ne referim de mult la acest subiect. În fiecare din rapoartele noastre anuale subliniem faptul că aceste grupuri de luptă n-au fost niciodată utilitate, sigur plângem acest lucru. Uh, unele spirite negative câteodată interpretează ceea ce am spus uh, noi, spunând că, iată, militariștii din Parlamentul European vor să utilizeze cu orice preț grupurile de luptă. Mai bine să nu le utilizăm, ca să înseamnă că nu există nicio criză. Așa spun uh, ei. Bun, noi uh, plângem că nu s-au utilizat aceste grupuri de luptă acolo unde ar fi putut fi utile, mai ales în conflictele recente pe care le-am cunoscut. Bun, noi uh, solicităm mai multă flexibilitate, desigur, în procedurile de utilizare ale acestor grupuri de, luc- de luptă, dar suntem conștienți în același timp că uh, în spatele acestor grupuri de luptă se ascunde adevăratul subiect în franceză spunem, sau în românește <laughs> spunem că nu se vede pădurea din cauza copacilor. Bun, la urmă, chestiunea de fond e voința politică a statelor membre de a uh, utiliza instrumentele militare în cadrul unei politici comune. Noi am putut constata asta cu Libia, cu Mali, după aceea vedem că totuși există reticență, o reticență foarte puternică a statelor membre uh, aproape o ostilitate, aș putea spune, din partea unora, dar oricum o, o, o rezistență la adresa utilizării ehm, forței ca recurs, să spunem așa, natural pentru Uniunea Europeană. De asemenea, în dezbatele noastre constatăm, mai ales în Comisia pentru Afaceri Externe, putem constata că se uh, uh, dă prioritate absolută abordării civile și de soft power. Bun, acum eu nu critic această alegere. Uniunea Europeană are onoarea de a-și putea asuma uh, aceste politici ambițioase uh, reprezentate de misiuni civile, de soft power, dar noi tot timpul tragem uh, un semnal de alarmă la subcomisia noastră și anume capitolul militar, chiar dacă rămâne marginal și rămâne un ultim recurs, nu trebuie nici acesta neglijat. Pentru că Uniunea Europeană se laudă că are o abordare globală și această abordare nu poate fi globală dacă uh, aspectul militar este dat într-o totalitate deoparte. Grupurile de luptă reprezintă un simbol important. Bun, nu, nu sunt unicul instrument, dar încă o dată mă tem că în spatele acestei dezbateri se ascunde o, una mult mai importantă în legătură cu voința politică a statelor membre. Dar e adevărat uh, că unele, este o discuție întreagă și cu voința de a utiliza uh, structurile Uniunii Europene. Am avut ocazia în Parlament să exprimăm o, o poziție critică în legătură cu lipsa de anticipare și de planificare a structurilor Uniunii Europene uh, cu ocazia diverselor, uh, diverselor crize care s-au întâmplat, de exemplu cu Mali. Am repetat de mai multe ori aici că uh, de mult se atrăsese atenția asupra faptului că politicile de securitate și de dezvoltare în Sahel trebuiau să meargă mână în mână și să fie aplicate împreună și partea de securitate a politicilor europene era în mare întârziere. Iată, un defect de funcționare a instituțiilor noastre adesea noi am uh, subliniat uh, că nu este destul de eficientă uh, câteodată colaborarea dintre Serviciul de Acțiune Externă, care încă este o structură nouă, dar totuși serviciul acesta are noi prerogative și nu, nu cooperează foarte bine cu Comisia, care are puterea financiară de a finanța programele. Uh, pe care ne le dorim. Deci, uh, adesea, aceste două structuri europene nu funcționează foarte bine împreună. Plus că avem un defect de uh, anticipare în planificare. Asta duce la o percepție că Uniunea Europeană e absent atunci când se iau deciziile uh, în legătură cu un teatru de operațiuni cum este Mali. Noi am exprimat foarte des aceste critici și le-am argumentat că n-am vrut să exprimăm niște critici foarte facile, că unele capitale dau totdeauna vina pe instituțiile europene. În materie de apărare și politică externă, statele membre rămân suverane. Și nu spun asta zi de zi. Deci, totuși nu trebuie să scape și să nu-și asume răspunderea, dar totuși și de la Bruxelles trebuie să îmbunătățim uh, cooperarea între diversele instituții pe care le avem, ca să reacționăm mai eficient și mai rapid, inclusiv pe planul securității. Și închei spunând că am avut ocazia, mai ales cu domnul Pașcu, când am depăsat în Niger, unde e desfășurat o misiune civilă a Uniunii Europene, ne-a frapat uh, faptul că există dificultăți logistice, materiale, financiare de a desfășura aceste misiuni care sunt clar utile. Vedem că Nigerul Eh, era o victimă foarte ușoară pentru teroriștii din Sahel. O victimă sigură, însă misiunea civilă a Uniunii Europene e utilă și are valoare adăugată și a avut nevoie de luni de zile să se desfășoare în condiții inacceptabile pentru Uniunea Europeană. Aici, deci, se pare că nu am eh, beneficiat de plin de avantajele Tratatului la Lisabona. Dificultățile în a desfășura aceste misiuni civile astăzi, în 2013, sunt exact aceleași ca cele din 2003, 2004, 2005. Nu ne poate satisface asemenea situație. Există progrese care trebuie făcute aici la Bruxelles, fără ca statele membre să eludeze propria lor răspundere politică, care este fundamentală în acest uh, domeniu. Stefan Belen. Domnul Van Belen. Vă mulțumesc, domnule Danjan. Am o întrebare pentru delegația olandeză despre capacități. Dacă nu aveți capaci- capacități, nu puteți face nimic. În țările de jos se discusă mult despre succesorul avionului F-16. Nu vreau să intru într-o discuție națională pe care o cunosc foarte bine, însă indiferent ce avion vor uh, achiziționa, vor trebui să cumpere succesorul F-16. Fără o astfel de capacitate nu se poate face nimic. Mi-ar plăcea să aud un răspuns din partea socialdemocraților și unul din partea liberalilor. Domnule Vandale, da, o întrebare foarte neutră și o sugestie la fel neutră. Vreți să auziți ce cred ambii parteneri din coaliție? Poate ar trebui să mă adăugăm o noțiune. Țările de jos, bineînțeles, au o viziune mai uh, clasică pe care o cunoașteți foarte bine. Și anume că vrem să ne bizim pe propriile noastre forțe aeriene. Dragi colegi, sunteți uh, responsabili în legătură cu avionul care va succede avionului F-16. Poate îl puteți lămuri pe domnul Vandana. Mulțumesc. Deci vom întreba vom achiziționa sau nu. Da, bineînțeles. Deci nu voi uh, spune despre ce marcă de avion e vorba. Același răspuns. Nu ne putem imagina o armată olandeză fără un astfel de avion de luptă. Pentru a avea superioritate aeriană, și în istoria apărării noastre s-a adoptat acest concept prin care ai nevoie de un avion de luptă, ai nevoie, bineînțeles, și de infanterie, însă ai nevoie și de un astfel de avion pentru a proteja infanteria. Deci e clar că va exista un succesor la F-16 forțele noastre au fost uh, desfășurate în Afganistan. Am oferit sprijin acolo trupelor de coaliție. Domnul Danja. După micul schimb de opinie, aș putea să vă întreb ce credeți despre modul în care sunt percepute misiunile civile și militare ale Uniunii Europene în uh, Parlamentul olandez. Urmăriți de aproape aceste misiuni. Știu că în unele parlamente naționale nu părea să știe mare lucru în legătură cu aceste operațiuni și misiuni comunitare. Deci ce, care e reacția Parlamentului olandez? În Consiliul de la sfârșitul anului vor fi abordate trei mari subiecte, misiunile, operațiunile reprezintă o primă componentă abordată la Consiliu, deci ar să știu dacă există o poziție clar conturată în Parlamentul neerlandez. De-a lungul anilor, în timpul misiunilor la care am contribuit, am dezvoltat un concept destul de bine cunoscut pe front civil și militar. Poate că doamna Heising ar putea să ne dea mai multe detalii. This uh, very important question, actually. Um, our mission. Da, am avut misiune în Afganistan cu ISAF, misiune civilă, operațiuni civile. Am participat și la instruirea misiunilor poliționești, misiunilor de asistență. Și, bineînțeles, se vorbește și de abordarea tridimensională, apărare, autoapărare, diplomație și dezvoltare. Domnul Van Balen a și participat la elaborarea unui uh, concept cu NATO. Domnul Contra domnul Van Balen au făcut acest raport. E o parte importantă din misiunile noastre și din punct de vedere juridic, partidul meu crede că în primul rând e important să intervenim în misiunile civile și dacă e nevoie și în cele militare, deci în primul rând diplomația, dar nu vom ezita în caz de nevoie, însă dimensiunea civilă e cea care are întâietate. La ISAF am discutat misiunea SIMIC și știu că s-a discutat și aici în Parlamentul European și și în alte misiuni vrem să avem aceeași abordare tridimensională la care m-am referit. Dacă îmi permiteți să mă dau să dau niște lucruri, am discutat și despre misiunea de pregătire a Uniunii Europene. Țările de jos oferă instruire acestei misiuni în Somalia – instruire referitoare la toate aspectele din această misiune. Și guvernul discută acum despre o eventuală contribuție și în Mali. Cele trei operațiuni majore sunt cea de pregătirea poliției, Germania e națiunea Uh, care se ocupă de asta în provincia de Nord Kunduz. Avem de asemenea uh, rachete antibalistice uh, pentru apărarea antiaeriană în Antalya, în Turcia. Și de asemenea în Atalanta ne vom implica cu o fregată. Uh, pentru misiunile antipiraterie. Deci acestea sunt principalele trei operațiuni care cuprind aproximativ 1000 de soldați. Domnul Danjean. Dacă îmi permiteți, trebuie să vă spun că uh, cele două misiuni de uh, instruire ale Uniunii Europene Somalia ne-au făcut o impresie foarte bună. Costurile sunt modeste, deci am văzut asta înainte ca misiunea să meargă din Uganda în Somalia și câștigul din punct de vedere politic e impresionabil în această parte strategică a teritoriului african. Deci am fost impresionat de ce se făcea acolo, de vizibilitatea pe care o obținea Uniunea Europeană, mult mai mare decât uh, sumele investite, să zicem așa. Deci pe plan diplomatic și politic rezultatele erau foarte mari. Armata somaliană a progresat foarte mult, deși rămân multe de făcut. Deci s-au văzut deja rezultate pe teren și împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă colaborăm foarte mult în ceea ce privește cornul uh, Africii. Alexandros, Randos, special, ne vizitează adesea și ne spune cât de mult trebuie să acordăm prioritatea acum consolidării instituțiilor uh, de securitate în Somalia și armata aici e un element esențial. Deci eu nu pot decât să încurajez contribuțiile la această misiune de instruire UE uh, în Somalia. E o misiune care a avut foarte multe de deplinit uh, în Somalia și la fel va fi și în Mali, unde totul trebuie reconstruit într-un context uh, foarte dificil. Însă am fost impresionați de modul um, în care a fost constituită această misiune, cu specialiști la nivel înalt care cunosc terenul, care știu ce trebuie să facă. Deci e o misiune foarte promițătoare, ca și cea din Somalia. Și o părere mai personală, pe mine m-a uimit să văd că dezbaterea din instanțele europene s-a referit mai mult la forța de protecție care trebuia să fie alocată contingentului de instruire. Deci s-a vorbit mai mult despre asta decât despre uh, cei care făceau parte din misiunea de instruire propriu-zisă. Și asta chiar că m-a uimit, deoarece analizele de pe teren au arătat că pericolul există, există bineînțeles. Mali este încă în război, într-o zonă de război. Nu știu, chiar și da, e drept că și acolo misiunea poate fi supusă unui atac terorist, dar peste tot pot exista atacuri teroriste, chiar și aici, la Bruxelles. Deci mie nu mi se pare corect că această dezbatere să fi paralizat timp de săptămâni desfășurarea acestei misiuni. Deși aici sunt uh, învățăminte de tras în legătură cu rapiditatea desfășurării unei misiuni, dacă vrem să fim vizibili și, efic- și eficienți. Deci dacă vrem să nu mai vedem cum ne critică opinia publică din cauza încetinelii cu care acționăm și dacă nu vrem să vedem atâtea semne de întrebare în legătură cu utilitatea misiunilor noastre, ar trebui să acționăm mai rapid. Însă, în orice caz, aceste misiuni de instruire funcționează bine. Referitor la Atalanta, și aceasta este o misiune simbolică, într-adevăr. Este o misiune simbolică de ofensivă care funcționează Recent am fost uh, la cartierul general acestei operațiuni și am văzut cât de bine se colaborează cu toți cei uh, implicați. Fie că e vorba de parteneri tradiționali din NATO, dar ceea ce e foarte interesant în cazul misiunii Atalanta, parteneriatele cu țări terțe, cu Rusia, China, India. Toate aceste țări pentru care securitatea maritimă e importantă. Și Într-adevăr, această eventuală colaborare cu țările terțe ar trebui să ne intereseze mai mult în cadrul politicii de apărare europene. Sunt țări cu care nu e neapărat ușor să colaborăm, însă iată cu care se poate găsi un teren comun. De exemplu aici în Cornul Africii și cine știe, poate viitor și în alte zone maritime. Însă, în orice caz, în aceste Referitor la aceste trei misiuni care vă interesează pe dumneavoastră, noi am elaborat uh, o structură de follow-up, de urmărire a ceea ce se întâmplă și e drept că la noi suntem mai severi în ceea ce privește misiunile civile. Ceea ce e paradoxal, deoarece misiunile civile reprezintă uh, originalitatea Uniunii Europene. Deci uneori criticăm mai mult misiunile civile, însă asta are de face cu greutățile de demarare, de lansare a misiunilor civile, care de multe ori scot la lumină partea cea mai proastă din mașinăria europeană. Birocrație extra, ex, exagerată, o compartimentare exagerată la nivel de departamente, care ne face să pierdem timp atunci când trebuie lansate aceste misiuni. Aveți dreptate, domnule președinte. Din perspectiva noastră putem spune că dacă e să comparăm uh, operațiunile antipiraterie și Ocean Shield, operațiunea NATO, prima operațiune ne mulțumește mai mult, operațiune militară eficace din punct de vedere militar. Mai eficace decât Ocean Shield, din motive bine cunoscute. N-ar fi rost să repetăm asta aici. Deci uneori, iată că poate putem avea și ceva eficient din partea Uniunii Europene. Și sunt de acord cu dumneavoastră, pirateria nu poate fi combătută în larg. Cauzele sunt pe uscat, acolo trebuie combătute. Referitor la Mali, aici încă nu pot să-mi dau o părere definitivă. Și în ceea ce privește misiunea de instruire din Somalia, participăm la diferitele aspecte inclusiv și la cele civile, instruirea civilă, deci a judecătorilor, stat de drept. Aș vrea să vă putem adresa și noi niște întrebări. Mă uit la cei trei colegi din față și cred că ne-ar interesa să știm câteva lucruri. Mulțumesc. Prima întrebare se referă la grupurile de luptă UE. Ce crezi despre alte ocazii de cooperare Olandezul germană de exemplu? De asemenea, se colaborează și cu forțele maritime britanice, deci Olanda, uh, Marea Britanie, am auzit că și britanicii colaborează cu francezii. Deci e posibilă o contopire acestor misiuni pe viitor, în ceea ce privește aceste grupuri de luptă de jos în sus. Aș vrea să știu ce credeți despre asta. Domnul Danjon. În această subcomisie, principalii membrii comisiei care reprezintă principalele grupuri politice dau dovadă de mai multă ambiție decât statele membre. În mod ideal am vrea ca această cooperare să includă cât mai multe țări și dacă e posibil, vorbeați de o abordare de jos în sus, am vrea însă și uh, de sus în jos să existe un consens politic care să uh, facă posibil această cooperare pe teren și ca dumneavoastră vedem realitatea în față și știm cât de greu e să se ia astăzi o decizie care să angajeze cele 28 de state membre. Cooperarea structurată permanentă încă nu a fost lansată și toate dezbaterele referitoare la această formă de cooperare se referă la nivelul de includere a celorlalți. Și tot timpul există această tensiune. Pe de o parte vrem să îi implicăm pe toți, avem ceva într-adevăr comun european, așa cum se stipulează în, tratat, și de altă parte realitatea, și anume că tindem să avansăm în mod pragmatic în grupuri mici cu cei care pot și vor, cu riscul ca ceilalți să nu ni se alăture niciodată. Asta, arată, asta înseamnă că problema nu e soluționată și ne aflăm tot timpul între două ape. Totuși, eu cred că se va impune o abordare destul de pragmatică până la urmă la Consiliu. Bineînțeles, putem vedea paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Să vă spun că eu personal <laughs> mă mulțumesc și de micile forme de cooperare practice care pornesc de jos în sus. Fără asta riscăm să rămânem cu nimic. Și vă mărturisesc că, deși sunt un european convins, vă mulțumesc și cu aceste apropieri franco-britanice, belgo-olandeze, germano-olandeze, spunându-mi că e mai bine decât nimic. Și la urmă, prin aceste uh, mici eforturi de cooperare și celelalte țări uh, se vor uh, alătura acestei mișcări. Sau bineînțeles, mai avem și un nivel de ambiție mai ridicat, poate că e lipsit de realist deocamdată, și anume să ajungem la niște decizii care să uh, implice cât mai multe țări cu putință. Mulțumesc! Pentru acum o ultimă întrebare. Cred că mi s-a terminat timpul, ca de obicei. Um... Da, domnule președinte, am să încerc să fiu succintă. Știm cu toții că reuniunea Consiliului din uh, decembrie reprezintă un moment de elan. Am discutat deja în ultimii patru ani cu statele membre despre pooling and sharing, smart defense, smart buy și știm cam ce este necesar, însă ce am discutat astăzi au fost și procedurile din parlamentele naționale. După cum v-am mai spus și în altă întrebare, credeți că cel puțin până în vară vom discuta diferitele proceduri? Pentru că durează totdeauna să ajunge la reuniuni, la misiuni. Cum reacționează parlamentele la criza din lume? Aici este întrebarea. Belgenii au fost foarte mândri și pe bună dreptate de faptul că în Libia au putut să dea startul și să plece pur și simplu. Pentru Olanda mai durează. La jumătatea lui decembrie, în a treia săptămână din decembrie, am discutat în Comisia de Afaceri Externe că ar trebui și noi să participăm la situația din Turcia. Însă, după cum vedeți, e nevoie de discuții în uh, țările noastre, în parlamentele naționale. După cum ați spus, domnule președinte, și dumneavoastră, e nevoie de voință politică, în primul rând, de aici începe totul. Și sigur că și procedurile noastre politice sunt importante, sigur că sunt în Constituție, Sigur că e o discuție care se poartă în fiecare țară, dar dacă nu insistăm, probabil că nimic nu se va schimba. Am să-i dau cuvântul lui Elmar Brock pentru că vine dintr-o țară în care nu se iau decizii parlamentare pe angajamentele militare sau cel puțin implicarea e foarte slabă. Nu sunt eu cel mai bun, um, de ce ca să dau răspunsul, dar uh, Elmar știe foarte bine ce să vă spună. Ja, ich frage da. Aș avea și o observație legată de colaborare. Ideea este cum se pune în mișcare aceasta, pentru că tot discutăm în diverse foruri cu ambasadorul PSK, cu nu știu ce secretar și uh, până la urmă nu se ajunge să se ia o decizie. Întrebarea este cine, uh, cine ia decizia, cine face să se pună lucrurile în mișcare, pentru că noi putem sta să discutăm la nesfârșit aici. Însă important este ca cineva să preia conducerea, cred că e foarte important. Experiența din ultimele luni ne-a arătat uh, că e nevoie de acțiune și Cred că, într-adevăr, este tot mai greu să se ia o decizie de acțiune. Partidul meu, uh, președintele partidului meu, a făcut un grup de lucru în Germania și a realizat propuneri și intenția este ca după alegerile în Bundestag să se consolideze dezbaterea politică. Ideea este Uh, să se acționeze în domenii unde armata germană are o competență deosebită. Se, se poate da um, undă verde în domeniul militar ca să se realizeze misiuni europene bilaterale. E foarte important să ținem cont de preocupările partenerilor noștri. În criza din Libia, cred că am uh, avut o situație destul de bizară de oricum de blocaj. Cred că este foarte important în acest domeniu să cooperăm și să ne ajutăm unii pe alții. Întotdeauna cu un an înainte să se dea undă verde când este necesar și să se participe la astfel de misiuni. Aceasta ar putea fi o șansă ca uh, astfel de teorii să fie și puse în practică, să nu fie nevoie întotdeauna de o abordare foarte formală. Și cred că alegerile parlamentare sunt șansa deschiderii unei dezbateri temeinice. Închipui cam ce poziții vor avea partidele și cred că este o idee foarte importantă. Știu că socialdemocrații și verzii vor avea alte idei decât liberalii și democrații. și însă e foarte important să se respecte prevederile constituționale, să se respecte procedurile parlamentare, însă în practică e foarte important și să se poată acționa. În partidul meu, în grupul meu din Bundestag, nu sunt probleme în acest sens, nu sunt obstacole. Uh, deci sper să reușim să progresăm încetul cu încetul. Merci. Mulțumesc. Ne oprim aici. Mulțumesc foarte mult pentru această vizită. Sper că vor fi inspirați și alți colegi din alte state. O singură observație. La Eindhoven găzduiți uh, un comandament foarte important. Este o misiune care ne interesează foarte mult din perspectiva pooling and sharing pe bază voluntară. Este o experiență care ni se pare foarte interesantă. Și poate dacă vom veni în vizită acolo, vom trece și pe la dumneavoastră. Mulțumesc pentru vizită, spune președinte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru primire. Știu că este o, ați organizat o reuniune extraordinară aici pentru a invita deputați naționale aici. Mi-a făcut mare plăcere, m-a fost o mare onoare, dezbaterea este urgentă și puteți fi sigur că vom uh, prelua subiectul în reuniunile noastre și ne vom asigura că miniștrii noștri vor uh, purta această discuție și că va reuși, va reuși să se obțină până la urmă un mandat frumos. Cu toții avem uh, împreună o bază comună și anume baza electoratului. Cred că asta e clar pentru toți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!